procedura de comitologie, aici nu a existat o majoritate și propunerea este Am avut 128 de voturi pentru, 89 împotrivă și 128 de, de abțineri. Deci acum suntem foarte curioși să vedem ce va propune Comisia. Mâine dimineață va veni la noi la ședință o echipă de filmare de la VDR și pe 8 martie, când avem uh, un atelier pe tema European Waters Challenge în sala ASP 5G3. Și de asemenea vă anunț și un alt atelier de lucru care va avea loc pe 20 martie 2012 la ora 10, ASP 3G2. E vorba de sistemul european de garanții. aprobarea procesului verbal al reuniunii din 19-20 decembrie. Văd că nu există obiecții, așadar acesta se consideră adoptat și putem să și începem cu punctul 4, cu raportul lui Carl Schluter. Avem astăzi mai multe rapoarte pe ordinea de zi. E vorba despre pești în această dimineață. Raportul lui Carl Schluter vizează planul multianual pentru stocurile de somon de Marea, din Marea Baltică, și pentru pescuitul care le exploatează. Și îi dau direct lui Carl Schlüter cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Somonul este o specie de pește cu o istorie lungă. Atunci când a început procesul de industrializare în țara mea, în anii 800, 1800, în contracte lucrătorilor se scria că nu trebuie să mănânce somon mai mult de șase zile pe săptămână. Era vorba de lucrători din industria prelucrătoare a nemnului și asta deoarece populația nativă era atât de ridicată încât nu aveau, aproape că nu aveau ceva de mâncat decât somonul. Dar, din păcate, lucrurile s-au schimbat foarte mult până astăzi. În majoritatea râurilor din zona Mării Baltice, somonul a, somonul a ajuns să fie o specie în pericol de dispariție. Aproximativ 90% din a, uh, totalitatea somonilor născuți sunt născuți în aproximativ două râuri din zona Mării Baltice. Acestea sunt, deci, sursa principală de stocuri de somon, chiar dacă sunt și alte râuri unde există somon sălbatici. Așadar, în ultimii ani am distrus habitatele, am poluat uh, apele mărilor și, de asemenea, s-au construit foarte multe centrale hidroelectrice și acestea sunt motivele principale pentru care somonul nu mai poate să se reproducă uh, în sălbăticie, în râuri, așa cum o făcea până acum. Și există și alte motive care explică reducerea speciilor de, um, stocurilor de somon. Um, centralele hidroelectrice au uh, fost uh, obligate să asigure repopularea râurilor unde își desfășoară activitatea cu somon. Însă, sigur, asta e o manieră foarte rapidă și ieftină de a repopula, speciile respective nu sunt foarte rezistente. Așadar, acum se prinde somonul în uh, largul mărilor pentru a uh, face o combinație între somonul sălbatic și cel crescut. Um, e foarte greu astfel pentru somonul sălbatic să ajungă înapoi în apele um, originare în largul mărilor, atunci când pescuiești uh, somon, e foarte greu să știi dacă ai capturat uh, somon sălbatic dintr-un stoc uh, sănătos și care poate să se reproducă sau somon dintr-un stoc vulnerabil. Și de aceea, în raportul meu de aviz propun să eliminăm treptat pescuitul în largul mărilor, pentru că este absolut absurdă situația în care am ajuns în momentul de față. Pe de o parte, încercăm să repopulăm uh, stocurile de somon uh, prin creșterea de somoni uh, și facem aceasta în râuri, uh, apoi somonii crescând ajung din nou în mare și noi îi pescuim din nou, în mare, după ce am încercat să refacem stocurile. E absolut uh, absurd modul nostru de abordare. Cred că ar fi mult mai inteligent să încercăm să capturăm somonii în râurile de unde provin aceștia, pentru că astfel putem să controlăm mai bine capturile și să evităm capturarea speciilor de somon care sunt vulnerabile. Vom uh, captura doar uh, stocurile uh, puternice și care pot să se reproducă, cele viabile. Deci cred că practicile actuale ar trebui să fie oprite. Eu înțeleg că avem nevoie de o perioadă îndelungată de tranziție, pentru că dacă schimbăm regulile, acestea vor afecta statele membre în moduri diferite. Dar cred că aceasta este singura abordare realistă pe care putem să o abordăm dacă vrem să refacem stocurile de somon sălbatic, pentru că există și um, specii care, au, uh, uh, care sunt viabile, care pot să se reproducă. Dacă repopulăm, uh, atunci trebuie să utilizăm speciile care sunt cele mai adecvate din punct de vedere genetic pentru râul unde se face repopularea. Deci trebuie să fim mult mai atenți la modul în care utilizăm această resursă pe viitor. Aceasta ar fi esența avizului meu. Un alt lucru foarte important este raportarea. Anumite studii au arătat că aproximativ jumătate din capturile de somon nu sunt raportate. Asta înseamnă că uh, planurile noastre de capturare și cotele nu funcționează absolut deloc. Și apoi mai există și pescuitul recreativ. Pentru fiecare uh, somon capturat pentru, uh, prin uh, pescuit recreativ, există um, uh, există um, reguli sau ar trebui să existe reguli de raportare, pentru că, de fapt, uh, volumul capturilor care sunt prinse prin pescuit recreativ reprezintă un sfert din volumul total al capturilor. Deci ar trebui raportate și acestea. Uh, salut propunerea comisiei, voi depune și eu mai multe amendamente. În orice caz, ideea de bază este ca repopularea somonului să fie redusă și, de asemenea, să se elimine pe cât posibil capturile în largul mărilor. Pentru că, dacă nu, nu facem decât să capturăm somon sălbatic care ar fi avut, poate, șanse să supraviețuiască dacă nu l-am fi capturat. Domnul președinte, mulțumesc, Domnul Schutter, acum urmează Christopher Fielder și apoi domnul, doamna Iusas Palakis, apoi doamna Rica Manner, și apoi uh, Ana Rosbach pentru ECR și apoi domnul Ferreira. Acum are cuvântul Christopher Fiernel. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc de asemenea lui Carl Schlüter pentru aviz. În primul rând, să vorbim despre interdicția de a pescui somonul în largul mărilor. Cred că ar trebui să analizăm foarte atent această măsură, pentru că acesta este o măsură care are, într-adevăr, efecte foarte um, mari și, sigur, aceasta singura adoptare, uh, singura abordare pe care trebuie să o abordăm. Însă, cred că ar trebui să analizăm lucrurile foarte bine înainte să luăm această măsură. Și dacă ne uităm la provocările cu care se confruntă pescarii din Marea Baltică, trebuie să ne dăm seama că situația este foarte diferită în zone diferite. Așa cum ai spus și tu, Carl, există mai multe stocuri genetice diferite pe care trebuie să le luăm în considerare. Eu am citit care sunt problemele care apar în anumite râuri, în anumite părți ale Mării Baltice și poate că ar trebui să avem un plan de refacere pentru fiecare stoc genetic de somon. Să nu avem o abordare o abordare care să nu ia în considerare diferențele. Și trebuie să ne gândim dacă vrem într-adevăr un plan care să elimine pescuitul în întregime Mării Baltice sau să încercăm să luăm în considerare uh, fluxurile migratoare și uh, specificitățile fiecărui stoc. Și apoi, în ceea ce privește problemele de raportare a capturilor. Într-adevăr, pescuitul recreativ este un exemplu cheie aici, um, pentru că se capturează foarte mulți pești și sunt pești de mare valoare. Se debarcă prin pescuitul recreativ uh, o cantitate mare de pești valoroși. E într-adevăr un procent mare din volumul total al capturilor. Noi discutăm uh, despre somon, care este foarte valoros și foarte interesant și pentru pescarii amatori, dar nu aș spune că aceasta este problema cheie, doar o parte din problema în ansamblu. Uh, cred că ni se pare o problemă atât de mare pentru că somonul prezintă un interes uh, atât de, atât de mare pentru pescarii amatori. Cred că este dificil de, de abordat acest aviz, pentru că propunerea Comisiei pare să ofere o singură soluție pentru toate stocurile de somon distincte. Dar poate că ar trebui să avem soluții diferite pentru probleme diferite și să nu vizăm doar pescarul, pescarii um, amatori. Cred că ar trebui să ne gândim la acest lucru și să revenim la discuție după o analiză mai atentă. Președintele, mulțumesc. Acum, în numele grupului SD, domnul Palakis. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În numele socialiștilor și democraților vreau să salut propunerea Comisiei privind planul multianual pentru stocurile de somon din Marea Baltică și pescuitul care exploatează aceste stocuri. Propunerea ar aduce schimbări majore în gestionarea uh, pescuitului somonului în Marea Baltică și ar ajuta statele membre să exploateze uh, stocurile într-un mod durabil și să protejeze integritatea genetică și diversitatea uh, stocurilor. Ei mulțumesc domnului Schlitter pentru amendamente și sunt de acord uh, cu multe dintre acestea. Cu toate astea, am și eu îndoieli despre încercarea de a elimina pescuitul în largul mării acest lucru ar afecta foarte puternic industria pescuitului din, din anumite state membre, din statele baltice. De aceea am să depun un amendament care spune că refacerea ecologică și nevoile, uh, nevoile de mediu, nevoile de biodiversitate trebuie să fie în echilibru cu considerațiile economice. Uh, pentru că acest uh, sector al pescuitului din Marea Baltică trebuie să continue să ofere locuri de muncă oamenilor și pe viitor. Reducerea capturilor ar trebui să fie negociată cu pescarii pentru a crește șansele unei reduceri uh, de succes. Pentru că a avea un pescuit uh, durabil, sunt foarte importante comunicarea și încrederea între toți actorii implicați. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul în numele liberalilor, doamna Manner. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia raportöörille erin... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru un aviz uh, foarte clar și foarte detaliat pe acest subiect. După cum am spus de mai multe ori, Sara, Marea Baltică și uh, populația de somon de acolo a ajuns la un nivel uh, alarmant de scăzut. Consiliul pentru protecția Mării Baltice a fost și-a exprimat de mai multe ori foarte ferm îngrijorarea uh, Uh, cu privire la reducerea populației. De asemenea, populația de pești tineri s-a redus foarte mult, acest lucru a fost dovedit și acest lucru va afecta viitorul populației de somon din acest spațiu maritim. E foarte clar, e un semn foarte clar că politica privind Marea Baltică nu a funcționat în ultimii ani. De aceea propunerea Comisiei este binevenită. Avem nevoie de o politică de gestiune a pescuitului mai bună. Vreau să-i mulțumesc lui Carl Schlüter, raportorului, pentru acest aviz excelent. Raportorul propune ca Comisia să facă pași chiar mai departe în uh, abordarea sa și cred că discuția este foarte bună. Mi se pare foarte problematic, într-adevăr, pescuitul mixt în majoritatea Mării Baltice, pentru că diversele bazine hidrografice ale râurilor nu pot fi separate unele de altele și de aceea pescuitul mixt în larg afectează adesea și populațiile vulnerabile de somon, așa cum a spus raportorul. Așadar, eu consider că ar trebui să se pescuiască în mod selectiv în zonele de delta și nu în largul mării. reducerea pescuitului e cea mai bună modalitate de a promova refacerea populației. Dar, într-adevăr, e adevărat că avem nevoie de o perioadă de tranziție destul de îndelungată, așa cum a spus și raportorul, astfel încât um, viețile pescarilor și pescarii să nu fie afectați atât de mult și atât de brusc. În ceea ce privește reproducerea somonului, nici aceasta nu este o problemă uh, simplă. Uh, repopularea nu poate fi introdusă, nu poate fi eliminată dintr-o dată. Pentru că dacă luăm măsuri drastice, va trebui să uh, luăm și alte măsuri însoțitoare. Dar, așa cum am spus, pot să susțin amendamentele raportorului, care cred că merg în direcția bună. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Manner. Acum numele ECR, Ana Rosbach. Danke, Mulțumesc, domnule președinte. Am să vorbesc în engleză. Și eu vin dintr-o națiune de pescari din Marea Baltică și mă îngrijorează de asemenea și pe mine uh, viitoarele posibilități de pescuit în Marea Baltică. Dacă se pierde posibilitatea de a pescui somon în Marea Baltică, acest lucru ar distruge comunitățile de pescari, De aceea eu nu sunt de acord cu raportorul. Pentru foarte multe țări din jurul Mării Baltice e imposibil să se oprească pescuitul în largul mării. Eu pot să uh, discut acest lucru mai în profunzime, dar nu cred că vom putea să ajungem la un acord. Dar uh, prinderea peștilor uh, nu ar trebui să fie permisă, capturarea peștilor nu ar trebui să fie permisă în perioada de depunere a icrelor. Însă, lăsând acestea la o parte, cred că e foarte important ceea ce spune raportorul. Suntem de acord cu ceea ce spune, de exemplu, în ceea ce privește neraportarea. Um, și eu vin dintr-o familie de pescari uh, amatori și cred că este foarte important să subliniem raportarea sau raportarea greșită a capturilor. Pentru că aceasta riscă să submineze, într-adevăr, uh, cotele și toate eforturile noastre de a întreține stocurile de somon. De asemenea, pescuitul comercial trebuie să fie inclus în aceste măsuri. Deci sunt de acord cu majoritatea propunerilor dumneavoastră din aviz, domnule Schlüter, dar nu pot fi de acord cu uh, eliminarea pescuitului de somon în Marea Baltică. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Ana Rosbach urmează acum doamna Satuhasi. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc și eu lui Carl Schluter pentru o propunere excelentă. Cred că este foarte important ceea ce spune și anume că pescuitul mixt în largul mării este o manieră de pescuit foarte ineficientă. Rica Manner a menționat faptul că stocul Stocurile de somon din Marea Baltică sunt uh, foarte diferite în funcție de râul de unde uh, provin uh, uh peștii. Acest lucru este um, cunoscut și pe baza acestui lucru ar trebui să începem să protejăm populațiile specifice fiecărui uh, râu nu văd ce altă modalitate am putea să folosim decât să începem pescuitul în bazinele râurilor și nu în largul mării. Un alt subiect pe care nu l-am auzit menționat de colegi este faptul că există râuri care au potențialul, care ar fi avut potențialul să fie spații foarte bune pentru viața somonilor, dar care au fost uh, blocate prin uh, baraje hidroelectrice. De exemplu, este un râu în Finlanda care era râul principal pentru reproducerea somonilor și după al doilea război mondial a fost blocat uh, migrația peștilor a fost blocată de un baraj. Acesta este cel mai mare pericol care poate să uh, cu care se confruntă uh, somonul în momentul de față. Poate că nu putem acum să corectăm situația, dar vreau să o discutăm, vreau să fim conștienți de faptul că și astfel de măsuri, măsurile care să permită migrarea populațiilor de pești în bazinele râurilor ar fi foarte, foarte importante. Ar fi foarte bine dacă am putea să cerem uh, centralelor uh, hidroelectrice să permită, să ia măsuri pentru a permite migrația peștilor. Poate că sau poate că pot fi redirecționați cumva peștii către râuri din apropiere unde există în continuare stocuri sălbatice. Și apoi înțeleg că mulți pescari uh, își câștigă traiul din pescuitul în largul mării, dar cred că suntem cu toții de acord că dacă vrem să protejăm stocurile specifice, stocurile genetice distincte, am putea să îmbunătățim situația somonului din Marea Baltică uh, și să redăm Mării Baltice uh, această bogăție a somonului, e bine, nu putem face asta decât prin eliminarea pescuitului în larg. Poate că vom putea reveni la acest lucru mai târziu. Mulțumesc, doamne Satu Hasi. Am încheiat lista vorbitorilor și acum o să, am să-i dau cuvântul reprezentantei Comisiei de la DG Mare, Carla Montesi. Um, oui, bonjour. Um, Bună ziua. Mulțumesc domnului raportor pentru acest uh, raport excelent care merge în direcția pe care ne dorim noi. Obiectivul inițial al acestui plan uh, este conservarea stocurilor halieutice și posibilitatea de a asigura exploatarea uh, durabilă a acestor stocuri. Suntem uh, de acord cu majoritatea amendamentelor înaintate de domnul raportor. Bineînțeles, uh, când am făcut această propunere, am ținut cont uh, și de avizele științifice și de elementele importante ale acestora, care au fost ridicate și aici, este vorba de consecințe economice pe care, pe care le aduc cu sine unele propuneri. Domnul raportor uh, merge mai departe decât propunerea comisiei, mai ales în ceea ce privește țintele Dar noi ne-am uh, bazat pe avizul științific. În ceea ce privește pescuitul de agrement, și aici am uh, propus niște măsuri de control care vizau sectorul de agrement care, la ora actuală, face profit de pe urma acestui pescuit. Deci are un spor economic, astfel încât uh, toate măsurile care au ca scop uh, uh, înăsprirea controalelor în pescuitul, la pescuitul de agrement se bucură de sprijinul nostru. Noi am ținut cont de toate elementele importante pentru a asigura păstrarea stocurilor haleutice și exploatarea lor durabilă, ținând cont de uh, avizele științifice uh, și încercând în același timp, pe cât posibil, să limităm consecințele asupra economiei pe care le-ar putea aduce cu sine unele propuneri ale noastre. Mulțumesc, închei aici comentariile. Mulțumim, doamnă Montesi. Și în încheierea dezbaterii îi dau cuvântul din nou lui Carl Schlüter, raportor. Mulțumesc foarte mult mulțumesc și eu comisiei. Într-adevăr, mergem uh, în aceeași direcție, dar eu cred că mă deplasez mai rapid decât dumneavoastră, dar direcția este aceeași. Uh, ne dorim să refacem populația somonului în cât mai multe bazine hidrografice uh, cu putință și bineînțeles, uh, s-ar putea ca pescuitul în larg să fie stopat, iar această uh, sugestie este controversată, bineînțeles, dar uh, ar fi rău să spunem că este vorba de un dezavantaj economic, ci din potrivă este un avantaj economic. Toată Europa acum vorbește despre creștere și mai ales despre creștere durabilă. Mie mi se pare o, un discurs utop, utopist, dar în uh, Marea Baltică trebuie să ne asigurăm că avem creștere economică durabilă, fiindcă uh, fiindcă fiecare stoc de pește crește cu 15% anual, o creștere economică extraordinară. Dacă permitem acest lucru stocurilor de eh, haleutice să crească cu 15% pe an, este o investiție eh, pentru viitor. Nu înseamnă că punem capăt pescuitului, ci înseamnă, din potrivă, că eficientizăm lucrurile. N-are rost să ieșim în larg cu barca de pescuit uh, să căutăm uh, stocuri haleutice, când am putea să pescuim în râuri mult mai aproape și să-i prindem acolo. E mult mai eficient, folosim mai puțin combustibil și uh, emitem mai puține uh, emisii poluante. Important este să refacem populația haleutică în cât mai multe uh, râuri. Iar propunerea mea asta încearcă să facă. Eu încerc să ating țintele comisiei și să merg mai departe pentru a ajuta la repopularea acestor stocuri. Deci propunerea mea de a opri pescuitul în larg se bazează pe ideea că încercăm să atingem țintele din propunerea comisiei și din propunerea mea, fiindcă altfel nu fac nici cât o ceapă de gerată aceste obiective. Deci, uh, interdicția pe care o propun se referă la încercarea de repopulare a stocurilor haliotice din râuri. Deci, din punct de vedere economic și din punct de vedere a mediului înconjurător, acestea sunt lucruri bune pentru toată lumea, atât pentru pesc- uh, uh, pescarii de agrement și cât pentru cei comerciali și pentru economie. Deci, aceste cifre, 50%, 80% rate de, de refacere, nu vreau să fie vorbe goale, vreau să fie luate în serios. Iar asta înseamnă înseamnă până la urmă că trebuie să nu mai pescuim somonul în larg, fiindcă oricum nu mai avem nevoie dacă avem destul somon în râurile care sunt mai aproape de uscat. Iar acesta trebuie să fie principalul uh, obiectiv pentru pescarii comerciali, cât și pentru cei de agrement. Mă bucur foarte mult că există un consens aici în ceea ce privește nevoia de îmbunătățire a raportării pentru pescuitul comercial și de agrement și nu vrem să facem asta uh, Uh, creând uh, probleme celor din sector. Comisia nu ne-a spus prea multe în ceea ce privește ridicarea nivelului, uh, în ceea ce privește refacerea stocurilor, dar toate acestea merg mână în mână, fiindcă nu putem pune capăt pescuitului în larg decât dacă reușim să refacem, să repopulăm râurile bazinele hidrografice. Dacă nu facem acest lucru, atunci suntem ipocriți. De ce? Fiindcă două râuri din Suedia produc 90% din, uh, dețin 90% din stocurile haleutice. De ce? Pentru că acolo nu avem centrale uh, uh, hidroelectrice sau avem alte râuri unde centralele sunt mai naval, iar acolo avem iarăși o populație mai puțin mai mare de pești și ne-am dat seama că acolo unde nu avem hidrocentrale pe râuri, acolo avem stocuri haliutice. Deci, este important să refacem stocurile de pește în toate râurile din jurul Mării Baltice. Acesta este, ar trebui să fie obiectivul nostru. Cred că putem ajunge la un bun compromis în ceea ce privește raportarea, dar, n-am, dar bine, n-am făcut nicio referire la asta, dar nu s-a spus nimic despre spre regula privind dimensiunea de 65 cm pentru păstrăvul de mare, cât și pentru somon această, această măsură ar îmbunătăți raportarea. Aș vrea să știu și ce părere aveți. Dar cred că există această dorință de a merge mai departe pe direcția tra- trasată de comisie. În ceea ce privește repopularea, refacerea stocurilor de pește și așa mai departe, iar propunerea mea de a interzice pescuitul în larg, cred că este o condiție necesară pentru atingerea celor alte obiective. Deci aștept cu nerăbdare să ajungem la o soluție bună la uh, comisia noastră. Mulțumesc! zum Thema. Mulțumim, Karl Schlüter. Karl um, Schlüter dorește să dau încă o dată cuvântul Comisiei cu privire, să se exprime cu privire la dimensiunea uh, minimă. Pentru că Într-adevăr, în țările în care se practică pescuitul, trebuie să se uh, aplice și această regulă a dimensiunii minime pentru debarcare, pentru a proteja stocurile de pește. De aceea, o rog din nou pe doamna Montesi dacă poate să răspundă la această întrebare a lui Karl Schlüter. Intervenție fără microfon. Uh, Am cer scuze. Da, ținem cont de acest amendament de dimensiune minimă de debarcare. Uh, ne gândim la asta, fiindcă din ce în ce mai mult avem uh, impresia că aceste dimensiuni minime duc la mai multe aruncări peste bord. Cred că trebuie să ne aplicăm mai mult asupra acestui subiect. Și cred că ar fi foarte bine să avem uh, o dimensiune minimă pentru somon și, uh, și păsărul de mare pentru a menține același nivel pentru amândouă, fiindcă altfel um, există probleme. Dar cred că uh, dacă mărim dimensiunea minimă, vom încuraja aruncările peste bord. Acesta, într-adevăr, este un criteriu bun pe care îl putem folosi în politica noastră, dar, cum spuneam, ne vom mai gândi. Deocamdată, ce vă pot spune este că uh, părerea noastră este că dimensiunea minimă de debarcare duce la uh, mai multe aruncări peste bord. Vă mulțumim! Cu aceasta se încheie dezbaterea la acest punct. Cine dorește să participe la elaborarea acestui aviz este invitat cu căldură. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 27 martie la ora 12. Avizul lui Carl Schlüter va fi discutat și va fi votat pe 25 aprilie, iar votul în plen este prevăzut pentru iulie, luna iulie 2012. Vă mulțumesc! Trecem atunci la următorul punct de pe de zi, punctul 5. Este vorba aici despre politica comună în domeniul pescuitului. Elaborăm de asemenea un aviz pentru comisia noastră. E vorba de un uh, instrument legislativ foarte important în urma tratatului de la Lisabona și noi, Comisia pentru Mediu, avem o contribuție importantă la modul în care va arăta politica comună domeniul pescuitului pe viitor. Raportorul comisiei noastre este Chris Davis și le rog pe Chris Davis să-și prezinte avizul. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult că pot să vă prezint uh, propunerile mele de amendare și, sper eu, îmbunătățire a propunerii Comisiei în ceea ce privește reforma politicii comune de pescuit. Ca deputat din Marea Britanie uh, mă apuc de această chestiune cu multă umilință, fiindcă uh, fiindcă săptămâna trecută, mă scuzați, 17 capitani de nave de pescuit au fost găsiți vinovați de Um, de falsificarea documentelor și depășirea cotelor pentru Macrou și uh, Herring. Era vorba de pur și simplu de lăcomie. Și uh, falsificând cotele ne-au uh, amenințat stocurile, au sfidat, i-au sfidat pe cei care respectă regulile și au uh, aruncat pe apa sâmbetei uh, orice încercare de a spune că pescarii noștri respectă regulile. Și uh, au fost uh, sancționați cu amendă, poate că ar fi trebuit să fie mai uh, dură, dar reforma politicii comune de pescuit este un subiect foarte important pentru mediul înconjurător, pentru viitorul mediului, pentru viitorul stocurilor uh, noastre de pescuit. Parlamentul este pentru prima dată colegiuitor, iar acest lucru este foarte important. Comisia de pescuit este cea competentă pe fond, dar uh, și Comisia ENVI joacă un rol foarte important în ceea ce privește convingerea colegilor uh, în sensul uh, sprijinirii acestei reforme. Este, avem mare nevoie de acest lucru. Comisia pentru pescuit, doamna Comisar pentru pescuit, a spus că 91% din stocurile halieutice vor uh, uh, își vor pierde durabilitatea în 10 ani dacă nu facem niște schimbări. Avem două probleme principale. În primul rând, uh, Există o supracapacitate. Avem prea multe nave de pescuit care pescuiesc, um, exploatează stocuri prea reduse. Iar miniștrii noștri de uh, resort au o viziune prea axată pe termen scurt. Se întâlnesc în decembrie în fiecare an și uh, uh, sunt mari gladiatori care apără interesele naționale, ignoră avizul științific și, uh, iată, în fiecare an pescuim mai mult, iar acum avem de suferit uh, stocurile de pește, stocurile haleutice se împuținează, iar această industrie a pescuitului eh, abia supraviețuiește și este menținută în viață doar prin subvenții. Vreau să demontez un, un mit, și anume că toate lucrurile erau bune și frumoase înainte de politica de pescuit. Eh, asta aud foarte mult la mine în țară. Eh, cred că în anii 50 am ajuns la vârful debarcărilor, după, după care tehnologia s-a îmbunătățit, navele s-au îmbunătățit și debarcările au scăzut vertiginos Uh, în, urma, în, următoarele, în următorii 20 de ani, până când am intrat în uh, Uniunea Europeană și am devenit membri ai uh, politicii comune de pescuit. Deci noi ne-am distrus singuri stocurile halieutice. PCP-ul mulți ani nu ne-a ajutat, dar acum, trebuie spus, situația este mai stabilă și pe alocuri am înregistrat și succese. De pildă în Oceanul Atlantic, stocurile de hering s-au revenit, în Marea Baltică, stocurile de cod Iată, um, Consiliul uh, de Autoritatea Maritimă uh, a certificat chiar unele stocuri de cod din Marea Baltică și totuși mai e cale lungă de bătut, iar Comisia propune schimbări. Se doresc uh, planuri de gestionare pe termen lung, pe baza avizelor științifice pentru toate stocurile de pescuit. Vrem să punem capăt pescuitului excesiv și până în 2015 să ajungem la mai mult decât producția maximă de pescuit durabilă. Se dorește să se pună capăt uh, aruncării peste bord uh, a peștelui. Câteodată 80% din peștele pescuit este aruncat peste bord, mort, bineînțeles. Asta nu numai că este, nu este profitabil, este imoral se dorește reducerea capacității și promovarea uh, unui mediu de afaceri mai de succes uh, prin concesii de pescuit transferabile. Asemenea, sisteme s-au uh, folosit în uh, Danemarca, Norvegia, Noua Zeelandă și SUA se dorește ca consiliile regionale și nu Bruxelles să ia decizii în ceea ce privește activitatea de zi cu zi. Unii uh, spun, se plâng că aceste propuneri nu sunt destul de precise, dar este vorba de un proces de jos în sus. La nivel regional trebuie să se ia decizii, să se spună de ce au nevoie. Se dorește promovarea acvaculturii și totuși aici se doresc standarde mai ridicate pentru navele de pescuit care pescuiesc în mări externe. Se dorește uh, eliminarea sistemului de subvenții pentru dezafectarea navelor am uh, deblocat foarte mulți bani, dar nu am redus capacitatea navelor de pescuit. Acești bani ar trebui să fie folosiți pentru a-i ajuta pe pescari să se adapteze noilor uh, schimbări, noilor solicitări. Eu cred că uh, propunerile comisiei sunt radicale și puternice și cred că pot să fie și eficiente în ceea ce privește refacerea populațiilor, astfel încât ar trebui să le sprijinim. Eu am înaintat peste 100 de amendamente care au ca scop uh, îmbunătățirea, adăugirea și uh, umplerea unor lacune din propunerea comisiei. Dar, în mare parte, uh, um, cred că comisia nu le va respinge. Eu vreau ca sănătatea mediului uh, marin să fie în centrul discuțiilor noastre, fiindcă dacă avem o mare sănătoasă, vom avea și stocuri sănătoase. Vreau să mergem mai departe decât uh, criteriile minime de producție dur- maximă durabilă. Deci să punem capăt pescuitului excesiv, să reducem mortalitatea uh, peștilor adică suntem într-o situație în care, uh, um, vreau să ajungem la o situație în care mările noastre și stocurile de pescuit să fie sănătoase. Eu nu vreau doar mai mulți pești, eu vreau mulți pești mari, sănătoși. Ieri la o întrunire, uh, comisarul european pentru pescuit a spus uh, deputaților parlamentari că în Marea Mediterană există acum o piață în creștere pentru peștii de dimensiuni mici, iar pescarii uh, pescuiesc în mod voit uh, pești care nu sunt încă la vârsta reproducției. e absurd. Ar trebui să avem un, un slogan <laughs> foarte simplu. Înainte să-i pescuim, haideți să le permitem peștilor să facă sex. Mă rog, sau ceva de genul ăsta. Vreau ca interdicția privind aruncările peste bord să acopere toate speciile de pește și nu doar cele comerciale. Asta dacă nu, cumva peștii pot supraviețui dacă se aruncați înapoi în mare. Cred că uh, la Comisia pentru Pescuit există un consens în ceea ce privește interzicerea uh, aruncărilor peste uh, bord, nu la nivel general, ci la nivel de stocuri individual. Pescarii ne spun adesea că am vrea să nu mai aruncăm pești peste bord morți, dar nu e practic. Dar numai dacă introducem această interdicție, atunci se va, va apărea și schimbarea, fiindcă dacă introducem această interdicție, interdicție, atunci nu vom mai vorbi tot timpul despre, nu mai vorbe gol despre echipament de pescuit selectiv și se va întâmpla acest lucru. Avem nevoie de avize științifice pentru aceste planuri naționale de gestionare, iar statele membre trebuie să ne, să ne, ar trebui să ne furnizeze aceste planuri. De ani de zile trebuia să se întâmple acest lucru, dar nu s-a întâmplat. Bun, acum vreau să aducem o schimbare, să sancționăm statele membre care nu-și fac datoria. Parlamentul este colegiuitor și ar trebui să avem uh, ultimul cuvânt de spus în ceea ce privește fiecare plan de gestionare național. Dar tratatul de la Lisabona uh, dă Consiliului uh, competențe de decidere de stabilire a cotelor. Acum, ideea este uh, cum uh, îi obligăm pe miniștri să țină cont de avizul științific. Eu m-am consultat cu serviciul juridic și am înaintat amendamente care uh, încearcă să soluționeze această chestiune. Concesiunile de pescuit transferabile suscită foarte multe critici, dar aceasta este miezul propunerii comisiei, dar nu sunt fondate. Uh, nu va exista un sistem unic european, vor fi 27 de sisteme europene uh, elaborate fiecare de fiecare stat membru și fiecare va ține cont de problemele, îngrijorările naționale. Dacă se dorește să dea o mână de ajutor pescarilor uh, mai mici și să se asigure că doar pescarii activi dețin uh, aceste concesiuni și nu uh, cine știe ce agenție imobiliară sau club de fotbal, dacă se dorește evitarea concentrării concesiunilor de pescuit în mâna câtorva, atunci se poate stabili, se poate elabora un plan care să țină cont de acest lucru și să aibă aceste obiective, dacă guvernul vrea să facă acest lucru. În amendamentele mele am explicat modul în care se poate face acest lucru, ce restricții se pot impune la nivel guvernamental în acest sens. Dar e foarte ușor pentru guverne să dea vina pentru Bruxelles și să nu-și asume răspunderea ei. Eu cred că n-ar trebui să le înlesnim lucrurile. Uh, CPT-ul oferă soluții pentru multe probleme. Uh, și în ciuda, în ciuda ce spun unele ONG-uri, uh, nu toate, nu există alternative la acest sistem care să funcționeze într-adevăr. Problema celor care nu sunt gata să elaboreze un CPT care să țină cont de toate probleme este că e prea greu. Mulți vrem să-i ajutăm pe mici pescari. Și ne dăm seama că 70% din uh, pescari sunt uh, cei de mici dimensiuni, iar impactul asupra mediului înconjurător este redus. Dar aici depinde, aici uh, statele membre sunt cele care uh, trebuie să ia măsuri, trebuie să uh, stabilească o cotă. Uh, țara mea nu este un exemplu bun, noi alocăm doar 4% este cota pentru pescarii mici. Suedia, în Suedia acest procent este de 20%. Iată comparația. Bun, până la urmă, lucrurile ar trebui să fie întotdeauna transparente în ceea ce privește politica de pescuit și să poate exista supravegherea opiniei publice. Nu trebuie să ne mai ascundem. Așa am înaintat amendamente în acest sens. În Parlamentul European toată lumea spune că dorește o politică de pescuit durabilă, dar, în practică, Comisia se confruntă cu o opoziție cruntă din partea multor membri care doresc să stopeze aceste reforme serioase și să continue lucrurile așa cum sunt și guvernele lor. Și eh, trebuie eh, să le dăm peste mână dacă vrem să avem eh, stocuri haleutice durabile în comisia noastră cred că ne putem uni uh, interpartinic și să sprijinim uh, reforma politicii de pescuit comune. Este foarte ușor să critici, dar acum e vremea să luăm hotărâri și celor cărora nu le place ce s-a propus, trebuie să uh, le revine obligația de a propune uh, amendamente și schimbări. Trebuie să-i aducem alături de noi pe cei pe care poate nu îi interesează pescuitul. Mă refer la domnul Saber, de, de exemplu. Austria nu este cunoscută pentru imensa sa flotă de pescuit, dar avem nevoie și de sprijin și de la uh, cei care vin din țări unde uh, nu uh, există pescuit, fiindcă cu toții ne dorim să avem pește pentru a-l consuma. Uh, nu putem să continuăm așa. Dacă nu mai avem pește, nu mai, avem, nu vom mai avea nici pescari. Dar nu trebuie să se întâmple așa. Trebuie să uh, uh punem capăt acestei abordări pe teme scurt. deci trebuie să ținem cont de avizul științific uh, și să elaborăm politici care sunt viabile pe termen lung. Și dacă facem acest lucru, vom avea o măr sănătoase, o industrie de succes și mult pește pe viitor. Mulțumesc! Chris Davis, Zeit. Vă mulțumim, Chris Davis, a venit momentul hotărârilor. Și, într-adevăr, trebuie să discutăm cum anume vrem să decidem. Dau cuvântul întâi în numele PP lui Christopher Fielner și apoi urmează Linda McKeven pentru Socialiști și Democrați. Christopher Fielner. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, Chris. Ce părere am eu, eu despre Chris? Cred că în mare parte a mers prea departe, exagerează foarte mult și merge dar de part de data asta chiar a nimerit-o, chiar foarte bine. Mi-aduc aminte de multe ori când m-am gândit, zic, aoleu, iar începe să o ia pe cărare, dar de data asta Cred că acest dosar, în, acest, uh, în această comisie, are dreptate. Nu o să repet uh, ce ai spus tu, pentru că sunt de acord cu majoritatea ideilor, dar mi se pare și mie că dacă nu, de data asta nu uh, facem lucrurile cum trebuie, nu o să avem o a doua șansă. Și comisarul Damanakis când ne spune că 91% dintre stocurile um, de pește ar putea să nu mai fie durabile în 10 ani, are dreptate când spune asta. Și tu ai dat exemplu în um, um, codului din um, Marea Baltică și acum nu mulți ani am avut în Suedia o dezbatere despre uh, interzicerea pescuitului uh, codului în Marea Baltică pentru că era pe cale de dispariție. Însă acum deja uh, societatea civilă consideră că acest pescuit și aceste stocuri sunt durabile și acest lucru s-a realizat prin planuri de gestionare, prin politici corecte. De aceea, deși e vorba de o situație destul de dramatică, eu sunt destul de încrezător, pentru că cred că putem să aducem o schimbare. Cel mai important lucru pe care poate face această comisie, după părerea mea, este acela de a sprijini inițiativa comisiei și să sprijine Comisia, pentru că cred că în linii mari politica este orientată în direcția corectă și cred că um, completările tale um, sunt de susținut, uh, cel puțin pentru mine, dar aș vrea să punctez trei lucruri. Uh, în primul rând, regionalizarea. Uh, deși e vorba de un nivel uh, destul de tehnic și sunt aspecte juridice complicate, este esențial să se sporească legitimitatea politicii și oamenii care sunt implicați au impresia că, de fapt, um, reglementările sunt elaborate, oamenii să creadă că sunt, să înțeleg că sunt adoptate la realitate, pentru că dacă nu obținem această legitimitate, atunci oamenii nu vor respecta reglementările. De aceea cred așadar că re, re, Regionalizarea este esențială. Apoi, uh, uh, cotele transferabile uh, de pescuit. Cred că ar trebui să fie obligatoriu pentru state să le pună în aplicare. Dar uh, modul în care vor face acest lucru ar trebui să țină de statele membre, pentru că am arătat că, de fapt, acest sistem funcționează și cred că am avut uh, destule uh, programe până acum, uh, care până la urmă au ajuns. Uh, Uh, banii au ajuns în alte părți, uh, subvențiile au, au fost alocate unor uh, domenii care deja erau subvenționate, dar acum, prin aceste, până acum, cotele transferabile de pescuit au fost cele mai eficiente, iar problemele pe care le avem din punct de vedere al mediului este faptul că oamenii folosesc niște resurse pe care nu le Uh, dețin. Dacă oamenii ar deține acele cote, nu ar mai proceda atât de greșit și cred că acest lucru duce la o îmbunătățire a pescuitului european și ați menționat, uh, poate, ați făcut referire la Austria, dar uh, uh, poate că vă referați la Australia mai degrabă. De asemenea, cred că trebuie să ținem cont și de faptul că pescarii au de face și cu țări terțe. Ehm, până ehm, acum s-au mai îmbunătățit lucrurile, dar cred în continuare că ideea principală ar trebui să fie aceea că pescarii europeni trebuie să respecte aceleași ehm, reguli oriunde ar pescui în lume. Și trebuie să, să să înțeleagă că e vorba de niște bani pe care îi plătesc contribuabilii, iar pescarii trebuie să înțeleagă că trebuie să respecte regulile acestea oriunde ar pescui, um, chiar și în afara Europei. Nu am aici uh, amendamentele pe care le am uh, în minte, dar aș vrea mai degrabă să se um, garanteze o cooperare între statele membre pentru a se vedea mai ales uh, atunci când efortul de pescuit este unul comun, statele implicate ar trebui să coopereze și cred că aici aș vrea eu să introduc niște amendamente. Dar um, sunt cumva de acord cu tine în sensul că această comisie trebuie să aibă cumva, să, să-și asume conducerea morală, dacă nu formală, și trebuie Până acum trebuie să recunoaștem că un număr mic de politicieni, atât la nivel european cât și național, au fost implicați în politica de pescuit, iar acest lucru nu este deloc bine. Ne trebuie mai mulți um, um, europarlamentari, nu doar cei care apără direct interesele pescarilor, să, se, să analizeze aceste politici, pentru că altfel lucrurile vor continua așa ca, uh, ca și până acum și nu vom reuși să facem lucrurile bine. Așadar, bravo, Chris, și aș dori să rămânem în aceeași linie. Mulțumim, Christopher Fiener. Are acum cuvântul Linda McKeven și apoi Bas Eichhout. Linda, ai cuvântul. Mulțumesc, sunt de acord cu Christopher că este unul dintre dosarele cele mai importante cu care vom avea de-a face în această a doua jumătate a duratei de viață a comisiei noastre. Um, este prima dată când um, suntem implicați în procedura de codecizie și e important acest lucru și cred că avem nevoie de o dezbatere importantă asupra acestui um, subiect. Până acum, într-adevăr, uh, pescarii și cei din industrie au dat vina pe politică pentru problemele din domeniul pescuitului și cred că uh, acum este momentul Uh, ca toată lumea să-și asume răspunderile și să definim exact ce înseamnă politica comună de pescuit pentru Europa, iar um, guvernele naționale și uh, pescare vor avea și, lor, și ei cuvântul lor de spus în acest sens. Sprijin majoritatea inițiativelor lui Chris uh, din amendamente și uh, sunt de acord cu faptul că cel mai important lucru este să menținem stocurile de pește pentru viitor și uh, să bazăm această menținere pe avize științifice, nu doar pe uh, negocierile acelea care um, au loc uh, în cadrul Consiliului um, Anual um, de Pescuit. Și cred de asemenea, cred că ar trebui să, într-adevăr să uh, ne păstrăm poziția pe uh, Uh, partea de aruncare înapoi în Marea Peștilor, uh, comisia, mulți au spus că ceea ce a propus comisia nu este realistic, atunci acelor eu le spun să vină ei cu alte soluții care să meargă. Atunci, care ar fi inițiativa. La mine în țară, oamenii reacționează foarte, au reacționat foarte repede când uh, un uh, bucătar foarte um, cunoscut a zis uh, să în, uh, împiedicăm aceste um, um, această practică și toată lumea a spus că nu se poate așa ceva, că am încercat asta și în amens, atunci îi întreb care ar fi alternativele. Uh, Apoi, în ceea ce privește concesiunile transferabile de pescuit, uh, știu că există o dezbatere destul de mm, mare și cred că trebuie mai multe discuții. Clar este faptul că, uh, de exemplu, la mic uh, în țară, practicile sunt foarte neclare. Nimeni nu știe. De exemplu, guvernul poate să ne spună cine deține concesiunile de pescuit. Cam 94 94-96% sunt două cifre diferite. Am auzit că ar fi uh, deținute de 23 de organizații de producători și doar în uh, 4 la 6% uh, um, le revin uh, pescarilor artizanali din comunitățile acelea de pescuit uh, um, și aceștia uh, din urmă vor, bineînțeles, să dețină o um, parte mai mare din concesiuni și atunci trebuie să îi plătească practic pe, uh, să plătească acele organizații de uh, Um, producători sau tot felul de zvonuri despre faptul că cluburi de fotbal le dețin și așa mai departe și oamenii ne spun că nu e adevărat, dar dacă nu e, atunci haide să arătăm totuși uh, cine le deține, pentru că e vorba până la urmă de niște bunuri publice, așadar e nevoie de mult mai multă uh, transparență și cred că este scandalos să nu știm cine deține aceste uh, drepturi de pescuit și cred că într-adevăr această, această alocare de, a concesiunilor trebuie să se facă pe un fond total diferit decât cel prezent. Trebuie să avem un uh, uh, sistem uh, în care uh, toată lumea să facă ceea ce trebuie și Chris Davis vorba despre activitățile infracționale care au fost descoperite în insulele Shetland săptămâna trecută și se pare că cel puțin 65 uh, de milioane de uh, lire um, um, au fost obținute din um, infracțiuni, din activități ilegale și eu vreau să știu unde au ajuns banii pentru că n-au fost găsiți decât foarte puțin din ei. Uh, și Într-adevăr, trebuie să ne asigurăm că sistemul uh, îi avantajează pe cei care respectă regulile și, um, vrem să, și pe cei care uh, vor să investească în uh, viitorul nostru. Uh, Aș avea câteva comentarii de făcut referitor la propunerile Comisiei legate de decentralizare și regionalizare. Sunt de acord cu ideea de fond, dar uh, am citit legislația de mai multe ori și nu pare că aceasta ar menționa clar cum va funcționa exact sistemul și asta mă îngrijorează, pentru că dacă legea nu este clară, atunci oamenii o pot ocoli. Se vorbește despre planul multianuale, dar nu mi se pare uh, foarte clar uh, care și modul în care vor funcționa gestiona acestea. Presupunem că ar fi vorba de niște planuri interregionale, de exemplu un plan pentru uh, Marea Nordului, un plan pentru Baltică, dar cine vine cu inițiativa, cine uh, finanțează secretariatul sau cine elaborează exact aceste planuri, cum vor fi acestea aplicate, cum vor fi um, controlate, cum um, um, vor fi ele corelate cu un tratat care să um, poate controleze, să poate controla statele membre, se poate uh, face această mențiune mult mai clară în legislație, pentru că altfel uh, mi se pare că adoptăm această legislație, dar și după doi ani ne, ne punem și întrebarea, dar cine se ocupă de planurile astea? Cum le introducem. Cred că acest lucru ar trebui să fie inclus în uh, documentele legislative. Și cred că de aceea ar trebui să ne gândim, să oferim sprijin unor uh, comunități locale și știți că oamenii vorbesc mereu uh, când e vorba de politica de pescuit despre aceste comunități locale, dar până la urmă se pare că marile companii sunt cele care dețin um, posibilității de pescuit și acestea nu investesc în comunitățile locale și de aceea sprijin inițiativa Comisiei de a um, investi în aceste comunități uh, locale și în aceste consilii uh, și un alt lucru pe care ar trebui să uh, luăm considerat noi ca europarlamentari uh, este, uh, sunt condițiile de lucru ale oamenilor care lucrează în această industrie. Atunci când discutăm acest subiect, vorbim despre posturile importante din industria pescuitului și, dar eu am pus întrebări și n-am primit răspuns în ce proporție oamenii care lucrează pe vase sunt de fapt resortisanți ai țărilor terțe, filipine sau alte nații care nu sunt plătiți așa cum trebuie. Nu sunt plătiți, de exemplu, um, în, la mine în țară, salariul minim pe, salariul minim pe economie din Marea Britanie. Și știu că mm, Comisia cu câțiva ani înainte a încercat să reglementeze acest lucru și a venit cu o propunere, dar deja nu se uh, discută prea mult și nu s-a făcut nimic în acest sens. Uh, se evită această chestiune a mm, acestor lucrători care lucrează în, uh, pe vasele noastre, dar care nu au voie să Um, debarce pe țărm și cred că este rușinos să nu ne preocupăm de aceste uh, condiții de lucru ale oamenilor care lucrează pe bărcile noastre și în industria noastră. Și cred că trebuie să ținem cont de acest aspect. Și, în sfârșit, uh, consider că criza de dreptate este un test important pentru Parlament, pentru că deținem pentru prima dată dreptul de codecizie. Nu mai avem nicio scuză, nu mai putem vinovăți nici Comisia, nici uh, Consiliu. Și um, Cred că trebuie să ne, noi ca și Comisie pentru Mediu trebuie să, ne, să jucăm un rol important și la sfârșitul zilei, dacă nu ajungem să avem o industrie sustenabilă a um, pescuitului și deja văd controversele care vor veni între Parlament și Consiliu, um, Uh, pentru că comisia ne va întreba, bine, sunt, nu e suficient să spuneți că nu sunteți de acord cu propunerea comisarului Damanachi, dar atunci ce propuneți? Care ar fi alternativele? Nu e suficient să spunem, nu ne place uh, soluția uh, comisiei. Trebuie să, veniți, să venim și noi cu o propunere alternativă care să se dovedească sustenabilă. Deci, cred că um, um dar mă gândesc și la alți colegi care poate Uh, nu vor să avanseze lucrurile și speră că se pot uh, um, tergiversa cât de mult lucrurile, dar trebuie să împiedicăm aceste intenții și aceasta este șansa pe care o avem. E momentul nostru să facem ceva. Vielen Dank, Linda McEwen. Mulțumim, Linda McEwen. Acum, în numele verzilor, are cuvântul Basai Kaut. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și mulțumesc, um, Chris, pentru acest raport care este tratează într-adevăr un subiect foarte important și sper într-adevăr că vom avea uh, un cuvânt de spus pentru că într-adevăr este ocazia noastră și momentul în care să ne implicăm în, acest, în aceste chestiuni. Dar de asemenea este esențial să nu rămână totul pe seama Comisiei pentru Pescuit. Ehm, pentru că nicio dezbatere nu trebuie să țină doar de Comisia de Resort, pentru că altfel nu vom ajunge nicăieri la schimbările ehm, de care avem nevoie. În ceea ce privește propunerea Comisiei, Chris, îți mulțumesc eh, eh, foarte mult pentru raport și eh, din punct de vedere al ehm, verzilor, noi putem să sprijinim multe dintre inițiativele sale, tale dar cred că două subiecte rămân încă de discutat și de asemenea, această comisie pentru mediu ar trebui să le abordeze. Acestea sunt capacitatea flotelor și concesiunile transferabile de pescuit și cred că aceste două subiecte vor deveni esențiale. Să începem cu capacitatea flotelor, care n-a fost menționată prea mult până acum. Uh, cred că aici este problema esențială. Avem prea multe vase și sunt prea mari. Trebuie să facem așadar ceva în legătură cu capacitatea flotelor și este o problemă foarte importantă pe care trebuie să o rezolvăm. De asemenea, trebuie să ne gândim și la modul în care am putea să um, evidențiem mai mult acest lucru în raport. E nevoie de o analiză referitoare la, la numărul de vase care um, pescuiesc în acest moment uh, și care sunt cele care dăunează cel mai mult um, mediului, cele care sunt uh, cele mai dăunătoare trebuie să fie eliminate și trebuie să fie promovate acele flote și acele vase care sunt uh, mai benefice din punct de vedere al modului. Ne trebuie așadar o analiză, dar și programe pentru reducerea flotelor, să vedem exact, exact care sunt cele pe care trebuie să le eliminăm primele. De asemenea, cred că trebuie să, uh, ne, să abordăm mai mult problema flotelor, capacităților în planurile multianuale. Trebuie să se facă o evaluare a capacității flotelor în um, distribuirea resurselor și apoi uh, trebuie să se identifice um, supracapacitățile care ar, uh, care ar um, putea să fie incluse în planurile multianuale. Cel de-al doilea subiect, concesiune transferabile de pescuit, aici este vorba de o dezbatere aprinsă și știu că sunt uh, unii dintre dumneavoastră care, pentru care acest subiect este destul de sensibil și știu că um, și uh, Ehm, știu, domnule Fielner, că mm, Chris este întotdeauna foarte aprins așa în modul în care se exprimă, dar de cele mai multe ori are dreptate și până la urmă eh, dovedește acest lucru și cred că acest lucru este valabil și în ceea ce privește concesiunile eh, transferabile de pescuit și știu că mulți dintre voi se gândesc la problema ONG-urilor și mulți eh, spun că aceste mm, Uh, CPT-ul um, ajută la uh, consolidarea capacității flotelor, dar nu așa funcționează lucrurile. Trebuie să ne gândim la care este potențialul acestor uh, subiecte și care sunt problemele. Și, pe de-o parte, la probleme avem această supracapacitate. Dar la aceste uh, uh, CPT-uri, așa cum sunt ele elaborate în acest moment, acestea nu duc la reducerea supracapacității. Și un exemplu este, sunt țările de jos, unde uh, avem un astfel de sistem și uh, tot ne confruntăm cu această problemă a supracapacităților. Și dacă uh, vrem să spunem că, dacă vrem să rezolvăm aceste probleme, nu se poate face prin aceste uh, CTP-uri. Și un alt subiect Ehm, trebuie să vedem modul în care privim uh, pro, acest, uh, acest concept al peștilor. Este vorba doar de o marfă sau este vorba de resurse naturale publice? Din punctul meu de vedere, este vorba de, o, de a doua variantă. Și trebuie să vedem cum tratăm acest subiect prin ă, aceste cote transferabile. Și, așa cum a spus și Linda, o altă problemă este cea a transparenței uh, um, în alocarea acestor concesiuni și acest lucru trebuie să fie obligatoriu pentru uh, statele membre. Și apoi trebuie să fim mult mai clari și mult mai direcți uh, în ceea ce privește drepturile de pescuit și dreptul de a pescui și asta într-o manieră eficientă și durabilă. De aici ar trebui să începem și după aceea să mergem la elaborarea de criterii și la um, modul în care să se um, gestioneze economiile legale, trebuie să se stabilească exact uh, dimensiunile, uneltele folosite și așa mai departe și uh, modul în care sunt afectate uh, negativ mările, trebuie să fie luat în, uh, în considerare consumul de combustibil, dar și aspectele juridice. Toate aceste criterii ar trebui să, țin, să, să fie luate în considerare în modul în care uh, considerăm că um, trebuie să să alocăm drepturile de pescuit într-o manieră eficientă și durabilă. Doar după aceea putem să ne gândim la modul în care să alocăm aceste concesiuni transfer de pescuit, dar eu nu sunt uh, conținut, eu nu sunt convins că acestea trebuie să fie obligatorii, cel puțin nu așa cum au fost um, redactate până acum, pentru că există multe probleme legate de aceste uh, concesiuni și dacă nu rezolvăm aceste probleme uh, dinainte, atunci nu putem să avansăm către un nou sistem. De aceea trebuie să avem o abordare mult mai critică și o analiză mult mai profundă și discuții mult mai uh, multe despre acest sub, subiect. Iar noi, dacă noi, în această Comisie pentru Mediu um, am uh, abordat această problemă aceste probleme ale uh, supracapacității flotelor și ale acestor, uh, acestor concesiuni. Doar după aceea putem să aducem un aviz uh, competent uh, pe care să-l prezentăm uh, Comisiei pentru Pescuit și să ajungem astfel la reformele uh, bune ale mm, sectorului acesta și uh, Cred că Chris poate să ne ajute în acest sens. Dacă venim cu propuneri bune, vom putea aduce o schimbare. Mulțumim, Bas Eichhout. Acum pentru ECR, Martin, Martin Callanan. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să-mi cer scuze din partea lui Julie Gerling, care este raportoarea noastră, nu poate fi astăzi aici și mi-a cerut să spun câteva lucruri în numele său. Vreau să-i mulțumesc și eu uh, lui Chris pentru munca depusă la acest aviz. Nu știu dacă pot să merg atât de departe ca și Bas să spun că are dreptate în toate privințele, dar în orice caz cred că merge în direcția bună. Uh, pentru că avem uh, o sarcină foarte dificilă ca Parlament și anume să ne aducem contribuția la o treabă bună. Sunt foarte multe interese care trebuie depășite, mai ales în Comisia pentru Pescuit. Uh, deci, cred că e foarte important ca Comisia Envi să uh, aducă politica pe drumul cel bun. Trebuie să pornim de la recunoașterea pe care am menționat-o mai mulți, și anume, și anume politica comună în domeniul pescuitului a eșuat. Uh, a fost mai mult un dezastru. Microgestiunea nu a reușit să uh, ne Uh, asigure stocuri sănătoase de pești în Uniunea Europeană și nu a ajutat nici industria pescuitului, care este foarte vulnerabilă actualmente din punct de vedere economic. De aceea, grupul nostru, ca și majoritatea celorlalte grupuri care s-au exprimat astăzi, dorește o reformă reală de substanță pentru a avea uh, o industrie de pescuit prosperă, stocuri sănătoase și, uh, de asemenea, un mediu sănătos. Reforma PCP ne dă uh, oportunitatea odată la 10 ani să remediem uh, problemele politicii curente pentru a reduce sau a elimina aruncări înapoi în mare, pentru a uh, pentru a adapta regulile privind efortul de pescuit și cotele. Propunerea Comisiei este un început promisător, dar sigur că putem să venim și noi cu propuneri pentru a îmbunătăți această politică. Câteva alte observații legate de acvacultură. Trebuie să ne ocupăm de dependența de alimente importante. Trebuie așadar să ne promovăm, să ne susținem propria industrie de acvacultură. La punctul 96 susținem uh, atingerea unor Uh, producții maxime sustenabile, dar ne îngrijorează uh, furajele utilizate în acvacultură și, uh, de asemenea, poate că dacă reușim să interzicem aruncările înapoi în mare, poate parte din peștii utilizați, peștii neutilizați pot să fie folosiți pentru acvacultură. și cred că ar trebui să se detalieze producția maximă durabilă. Noi susținem aici propunerea, dar credem că PCP trebuie să uh, își respecte de asemenea angajamentele care au fost luate până în 2015, luând în considerare complexitatea uh, pescuitului mixt. De asemenea, trebuie să discutăm dacă o astfel de producție uh, maximă durabilă poate fi obținută până în 2015. În ceea ce privește aruncările înapoi în mare, subiectul zilei, singura ambiție pe termen lung ar fi să punem capăt acestei practici, nu doar în ceea ce privește peștii comerciali, ci toți peștii, dacă nu cumva sunt um, anumite specii care au o mare rată de supraviețuire dacă sunt uh, aruncați înapoi în uh, mare. Credem că e nevoie uh, de uh, schimbări în comportamentul uh, de pescuit. În ceea ce privește aceste cote transferabile, ele trebuie să fie gestionate de statele membre în mod voluntar pentru a atinge prioritățile naționale. Nu vrem ca acestea să fie gestionate doar de câțiva actori în domeniul pescuitului. Avem nevoie de o politică regională care să Uh, ofere un cadru prin care statele membre să colaboreze la nivel regional, uh, creând cadrul cel mai potrivit pentru pescuitul din zona respectivă. Și eu aștept să uh, colaborez mai departe cu Chris pentru a ajunge la un text optim și îi mulțumesc deja. Mulțumesc, Martin Kellenen. Acum, domnul Ferreira. Obrigado, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Antevorbitorii mei au uh, pus punctul pe ei, uh, puncte critice ale acestei reforme. Domnul raportor Davis uh, a făcut o treabă foarte bună. Dar aș dori să subliniez unele lucruri care poate nu au fost destul de ridicate. În primul rând, marea diversitate a situațiilor în Uniunea Europeană. În Uniunea Europeană există diversitate în ceea ce privește flotele, alcătuirea lor, a caracteristicilor lor, echipamentelor de pescuit folosite, a resurselor. Diversitatea este mare. Politica comună de pescuit trebuie să țină cont de această diversitate. O politică care nu face acest lucru uh, va duce la rezultate dezastroase. Și dacă ținem cont de această diversitate înseamnă că trebuie să păstrăm o gestiune de proximitate care să implice sectorul de pescuit, uh, comunitățile costiere, nu numai la nivel de aplicare a politicilor, ci și la nivel um, elaborării acestora. Iar aceasta este una dintre problemele politicii actuale. Avem o gestiune centralizată, avem o, o stabilire a politicii la nivel central care nu ține cont de această situație diverse și când la fața locului trebuie aplicată, atunci lucrurile sunt foarte diferite uh, față de realitatea de pe teren și adesea fie nu este aplicată toată lumea sau este aplicată, iar rezultatele nu sunt cele scontate, câteodată sunt chiar uh, rezultate negative. Din uh, Eh, din fericire, din nefericire, mă scuzați, eh, în propunerea comisiei se păstrează acest eh, caracter centralizat, iar măsurile luate în acest sens nu sunt suficiente. Scuza comisiei este întotdeauna de, de nivel juridic. Tratatul nu ne permite așa mai departe, dar argumentele tehnice, juridice nu au, juridice nu au fost uh, uh, niciodată motiv suficient uh, atunci când există voință. Iată ce se întâmplă cu uh, tratatul care va fi uh, semnat la următorul Consiliu. Închid această paranteză și vreau să vă spun că trebuie să mergem mai departe în ceea ce privește regionalizarea. Și încă un lucru. Noi dorim, dacă dorim să transformăm ceva, Trebuie să cunoaștem acest lucru. Iar una dintre principalele probleme ale politicii de pescuit este că nu cunoaștem realitatea pescuitului sau nu cunoaștem suficient. S-a vorbit despre supracapacitate. Chiar și Comisia, în propunere, face referire la supracapacitatea care există în Uniunea Europeană, dar nu e suficient. Trebuie să știm unde, în ce segment de flotă, în ce stat membru, unde există pentru, uh, fiindcă nu există o definire clară asupra capacității. Eu am avut uh, prilejul de a solicita Comisiei date și informații în acest sens pentru a vedea exact unde avem supracapacitate, în ce segment de flotă, în ce regiune de pescuit, uh, la ce stocuri de pește, pe, pe, pentru a oferi precis, pentru a avea nuanțări și precizări în ceea ce privește supracapacitatea. N-am primit niciodată aceste informații pentru că nu există. Trebuie să facem mult mai mult decât facem acum pentru a cunoaște realitatea, resursele, flotele și echipamentele de pescuit. Dacă nu cunoaștem realitatea pe care dorim să o schimbăm, s-ar putea uh, ca rezultatul să fie până acum și anume numai prostii. Acum, în ceea ce privește concesiunile de pescuit uh, transferabile, despre care s-a vorbit. La ora actuală, haideți să vorbim serios. Studiile pe care le avem până acum în ceea ce privește aplicarea acestui sistem sunt contradictorii. Într-adevăr, pe alocuri au fost rezultate pozitive, dar în alte cazuri rezultatele nu au fost pozitive. Și uneori rezultatele au fost chiar dezastroase pe urma aplicării acestui sistem. Iată încă un motiv de a lăsa statele membre să hotărască Uh, dacă doresc să aplice sau nu acest sistem. Fiindcă vă spun încă o dată, aplicarea sa în anumite locuri, la anumite realități unde uh, pescuitul, micul pescuit de coastă este foarte uh, frecvent, rezultatele ar, putea să fie dezastroase. Deci, caracterul obligatoriu, în ceea ce privește gestiunea unui sistem care duce la rezultate diferite, dacă uh, introducem obligativitatea pe o perioadă de 15 ani, ar fi absurd. Ce ne-a arătat experiența de pe urma aplicării acestui sistem? Se reduce numărul navelor de pescuit, dar acest lucru nu duce întotdeauna la reducerea efortului de pescuit. S-a referit și colegul Achard la acest lucru. Uh, Vorbim despre supracapacitate, dar nu e suficient să vorbim despre numărul de nave, trebuie să vorbim și despre calitatea acestor nave. Și reducerea numărului de embarcațiuni nu înseamnă, nu aduce cu sine neapărat și reducerea efortului de pescuit, ci din potrivă, navele care rămân după acea reducere își uh, intensifică efortul de pescuit, iar rezultatul este zero în ceea ce privește îmbunătățirea durabilității uh, explorării exploatării resurselor halieutice. Iată încă un motiv pentru care nu trebuie să avem uh, caracter obligatoriu. Avem multe alternative. Așa cum ne-au, uh, au fost prezentate și de unele ONG-uri din sectorul de pescuit. Trebuie să ținem cont și de calitatea flotei, precum și de rolul pe care îl joacă pescuitul uh, artizanal, costier de scară mică, în ceea ce privește folosirea și gestionarea mai durabilă a resurselor, se pot lua măsuri aici. Din păcate, propunerea Comisiei nu merge în acest sens și propune o discriminare pozitivă uh, a segmentelor de flotă mai durabile, o, o discriminare pozitivă pentru pescuitul de mici dimensiuni, Uh, care are un impact asupra resurselor de pescuit mai mic, uh, un echipament mai selectiv, uh, care sunt mai bine conectate cu comunității de pescari, de pescari locale. Deci toate aceste lucruri trebuie să fie luate în seamă. Comisia, din păcate, nu face acest lucru, dar ar putea, ar putea să propună măsuri uh, de interzicere a unor segmente de flotă, a unor, uh, a unor echipamente, pentru a favoriza pe cele mai durabile din punct de vedere al mediului înconjurător și ar putea, dat fiindcă există experiențe pozitive în, uh, în ceea ce privește uh, gestionarea resurselor pentru um, zonele exclusive, ar putea să se folosească de acest element. Dar, din păcate, nu se întâmplă așa. Și eu cred că ar fi fost o idee foarte bună. Apoi, în ceea ce privește în um, cunoștințele noastre pe care le avem cu privire la um, starea resurselor și nevoia de a le îmbunătăți. Avem o politică de pescuit comună, dar, într-o mare măsură, costurile sunt suportate de către statele membre. Nu se poate așa ceva. Nu putem să spunem că Uniunea Europeană are competențe exclusive în ceea ce privește resursele de pescuit, uh, instituirea politicii de pescuit și după aceea să le întoarcem spatele statelor membre, uh, așa cum se întâmplă acum, și să lăsăm uh, să scoată bani din buzunar, mai ales în ceea ce privește costurile aferente colectării de informații. Fiindcă consecințele există. De multe ori informațiile colectate sunt insuficiente în ceea ce privește starea resurselor, ceea ce uh, ne face să nu avem cunoștințe suficiente cu privire la acestea. Regul, iată de ce regulamentul financiar uh, privind măsurile de pescuit care datează de dinaintea actualului tratat. Iată de ce trebuiau Trebuia sporit uh, rata de coparticipare comunitară în ceea ce privește colectarea de date, iar acest lucru nu se regăsește în propunere. Și nici Chris Davis nu face referire la acest aspect în raport. Conchid uh, spunându-vă un lucru. Politica comună de pescuit are trei dimensiuni. Cea de mediu, care este o dimensiune fundamentală a politicii pescuit, dar și o dimensiune economică și una socială. Aceste uh, dimensiuni merg, mân merg mână în mână, dar sunt neglijate de, pro- de propunerea Comisiei, iar consecința este că este pusă sub semnul întrebării dimensiunea mediului înconjurător atunci când sunt neglijate celelalte două. Uh, s-a vorbit colegul Davis despre insulele Shetland. Vă mai dau și alt exemplu. Iarna aceasta au uh, murit pescari în apele unor state membre. S-a mai întâmplat acest lucru. E vorba de oameni care își riscă viața pentru a uh, ieși în larg, uh, pentru a, pentru a pescui și pentru a-și câștiga traiul. În momentul în care uh, pescarii își riscă viața pentru a ieși în larg în, con- în condiții uh, nu foarte bune pentru a-și câștiga traiul, atunci ne dăm seama că el nu se gândește la chestiuni legate de mediul înconjurător. Noi trebuie să acționăm și pe dimensiunea socială, și pe dimensiunea economică, pentru a garanta eh, prețuri corecte la prima vânzare, pentru, ca, pentru a permite uh, Uh, pescarilor să-și câștige traiul cum trebuie, fiindcă altfel nu ne putem atinge obiectivele de mediu. Degeaba avem uh, legislație foarte bună pe hârtie, fiindcă pe hârtie va rămâne. Uh, chiar dacă sporim controlele, acestea nu vor fi niciodată suficiente. Vă mulțumesc. Vielen Dank, Herr Ferreira. Vă mulțumim, domnule Ferreira. Am ascultat până acum, deci, pe raportorii din umbră, din partea tuturor și nu m-am uitat la ceas, i-am lăsat pe fiecare să vorbească cât a vrut. Acum am să dau cuvântul colegilor, celorlalți colegi și vreau să vă propun, uh, pentru ca să-i putem da cuvântul și lui Chris Davis la sfârșit și să putem asculta și comisia, deci vreau să vă propun să limităm timpul de intervenție al fiecare persoane la două minute. Începe Peter Van Dalen. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu abordarea comisiei și cu cea a raportorului. Trebuie să reformăm politica comună de pescuit. Sunt mult prea multe nave care pescuiesc mult prea mult pește și mult prea mult din acest pește este aruncat înapoi în mare. Um, astea sunt principiile um, în mare cu care suntem cu toții de acord. Sunt însă câteva detalii pe care vreau să le subliniez. Cred că putem să fim foarte ambițioși atunci când vorbim despre metode care sunt ecologice. Raportorul uh, vorbește despre susținerea utilizării uneltelor de pescuit selective, dar eu aș vrea să fim și mai specifici, să spunem că metodele de pescuit uh, trebuie să protejeze mediul și să uh, permită refacerea stocurilor de pește. Ehm, dar mi se pare că asta e o formulare prea vagă în raport, trebuie să fim puțin mai specifici. E adevărat, politica în domeniul pescuitului este ehm, decizia factorilor politici și ehm, oamenii de știință care muncesc în acest domeniu foarte mult, din păcate nu sunt ascultați așa cum ar trebui. De aceea cred că ar trebui ca datele științifice să aibă o valoare mai importantă în deciziile politice și ar trebui să menționăm acest lucru în raport. Un alt lucru. Um, în țara mea există persoane care hotărăsc să uh, renunțe la pescuit pentru a limita capacitatea de pescuit. Sunt pescari care își schimbă Uh, profilul profesional uh, sau poate merg să pescuiască în bazine hidrografice interne și cred că aceste persoane ar trebui să beneficieze de facilități fiscale, de uh, impozite reduse pentru că își aduc uh, contribuția la reducerea capacității uh, de pescuit. Deci cred că ar trebui ca aceste persoane să fie încurajate și să fie susținute. Și cred că n-am spus suficient, uh, n-am vorbit despre suficient despre propriul nostru comportament. Eu când merg la Strasburg și trec pe lângă un uh, restaurant uh, japonez care servește sushi, văd că jumătate din parlament ia cina acolo. Deci cred că ar trebui să ne gândim și la propriul nostru comportament, nu să dăm vina doar pe sectorul pescuitului. Și, de asemenea, vreau să fac uh, uh, referire la regulament, uh, uh, timpul de vorbire trebuie împărțit astfel, altfel în uh, comisie. Eu sunt un membru modest, un membru supleant aici, dar mă surprinde că anumiți vorbitori uh, au fost uh, lăsați să vorbească cât au vrut ei și doar în cea de-a doua rundă de intervenții se limitează timpul. N-ar trebui oare și uh, coordonatorii să ia în considerare acest lucru? Președintele, e un subiect uh, important, da, e adevărat, dar uh, nu pot decât să spun că toate subiectele sunt foarte importante și fiecare dorește să poată să vorbească cât vrea pe subiectul care îl interesează cât mai mult. De aceea am uh, alocat mult timp pentru acest dosar. Am să uh, l-au uh, cuvântul următorilor vorbitori, domnul Ander, Cașuter, Richard Zeber, Laius și apoi uh, am să Închid uh, lista. Bun, deci începem cu cu Ianoș Adar. Mulțumesc, domnule președinte. Da, da, mă numesc Ianoș și nu Ionaș. Sunt două nume diferite. Am, v-am ascultat uh, cu atenție pe fiecare. Și îmi mă supără ceva, și anume fiecare vorbitor care și-a dus contribuția a vorbit doar despre pescuitul în ape maritime și nu despre pescuitul în ape dulci. Și 75% din capturile de pește vin din mare, într-adevăr, ceea ce înseamnă că restul de un sfert uh, provin din ape dulci. Eu sunt de acord că protecția stocurilor de pește din mări este foarte importantă, dar și protecția stocurilor de pește din um, râurile, fluviile europene sunt, uh, este foarte importantă. Pentru că e vorba de o cultură a pescuitului um, cu uh, o istorie lungă de sute sau de mii de ani. Uh, Um, mulți au vorbit despre somon. Somonul este foarte gustos, într-adevăr, dar oare nu ați mâncat și pește din Dunăre, păstrăv, de exemplu, sau alte Uh, tipuri de pește din apă dulce. Vă recomand să probați, să încercați uh, toate speciile și să vedeți că și peștii de apă dulce pot să fie la fel de gustoși ca și uh, cei marini. Vreau să-l rog, deci, pe Chris Davis să respingă toate acele amendamente care dezavantajează pescuitul în apele dulci. Dacă Chris Davis nu va face acest lucru, atunci îi rog pe, um, colegii, pe colegii ceilalți să nu susțină aceste amendamente. Cred că ele sunt discriminatoare și contraproductive și vreau să atrag atenția colegilor că și în Marea Britanie se face, se pescuiește mult pește în ape dulci și Sigur că trebuie să uh, răspundem aici și nevoilor pescarilor uh, englezi și nu numai care pescuiesc în apele dulci. Uh, de aceea trebuie să luăm în considerare toate, uh, toate punctele de vedere care contribuie la bogăția biodiversității. Uh, deci îl rog pe Chris Davis să acorde atenția necesară. Mulțumesc, urmează acum Calciută și apoi Richard Zeder. Da, mulțumesc, Chris, pentru raportul tău. Cred că titlul este greșit. Nu e vorba de reforma pescuitului, ar trebui să fie numită reforma gestionării mărilor. Și cred că ar trebui să avem uh, o voce mai puternică de zis. Cred că măcar Chris ar trebui să fie invitat la negocierile dintre Consiliu și um, uh, delegația Parlamentului. Mie nu-mi prea plac aceste concesiuni de pescuit transferabile. Uh, pentru că uh, piața, uh, bun, piața poate până la urmă să se reglementeze parțial, singură. Bun, uh, tu spui că peștii ar trebui să facă sex, uh, pentru că poate că la noi în Suedia uh, acest lucru se traduce într-un mod amuzant, pentru că atunci când se utilizează serviciul unei prostituate, lumea îți spune cod. Bun. În orice caz, ă, trebuie să vedem că peștii n-au fost creați de om. Deci, singura concluzie logică ar fi ca cotele și concesiunile să fie acordate fiecărui cetățean european și dacă prof- pescarii profesioniști vor să um, pescuiască în mod profesionist, ar trebui să cumpere cotele de la fiecare cetățean. Atunci am avea o, pe- o politică de pescuit gestionabilă, chiar dacă e complicată din punct de vedere tehnic, cred că această idee că peștele aparține tuturor cetățenilor, este corectă și e greșit ca uh, posesorii marilor nave să se bucure, să profite de uh, concesii. Deci dacă, dacă avem astfel de concesii, atunci trebuie, concesiuni trebuie să uh, aparțină tuturor, pentru că e vorba de o resursă naturală care aparține tuturor. Eu am fost raportor în ceea ce privește aruncările în mare în perioada trecută și vreau să uh, aduc o adăugire aici la amendamentul 50. E foarte important să nu creăm niciun fel de stimulente sau o piață secundară pentru uh, pentru cantitățile aruncate înapoi în uh, mare. Trebuie să ne asigurăm că nu există aici o profitabilitate, trebuie să se plătească foarte exact doar cantitatea pe care o aduce în port. Uh, pentru că nu vrem să încurajăm uh, pierde uh, aceste uh, cantități, capturarea unor cantități secundare. De asemenea, bun, am înțeles că sustenabilitatea se concentrează mai ales pe, pe știi ierbivori. Cred că dacă ne-am concentrat mai mult asupra acestui tip de pești, atunci piața ar fi mult mai uh, durabilă și n-am avea atât de multe probleme cu capturile nedorite, capturile secundare um, și așa mai departe. Sunt de acord cu majoritatea propunerilor tale, sigur că am anumite dorințe de schimbare, dar eu cred că esența documentului tău este bun și esența acestei reforme. În orice caz, aceasta este este reforma întregii um, politici marine și nu ar trebui să fie limitată la anumiți oameni. Urmează Richard Zeber. Mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc și lui Chris Davis și raportorilor din umbră pentru munca depusă până acum. Într-adevăr, este necontroversat faptul că e vorba de o resursă și de o responsabilitate a noastră comună, a tuturor, și că până acum în Europa, din păcate, nu am făcut uh, uh foarte mult în acest sens. Uh, fiecare al patrulea pește este, din păcate, aruncat înapoi în mare, mort. 10 la, 60% din peștele consumat în Europa provine din importuri, în timp ce flota noastră de pescuit crește în fiecare an cu 3%. Um, sunt cifre din uh, justificarea raportului lui uh, Chris Davis. Cred că sunt cifre care ne arată că e nevoie urgentă de acțiune. Eu cred că propunerea Comisiei merge în direcția bună și este foarte important ca, pe de o parte, să utilizăm baza de date și să consolidăm baza de date existentă. Um, avem nevoie de avize și de date științifice pentru a ști exact despre ce vorbim și, în al doilea rând, este foarte important uh, foarte important modul în care împărțim rolurile uh, între nivelul uh, statelor membre și nivelul european. Pentru că cred că microgestiunea trebuie să fie lăsată la nivelul statelor, chiar dacă cotele sunt impuse de mai sus. Și apoi, uh, dacă ar trebui să se uh, rezerve anumite cote pentru micii pescari, fie că e vorba de 5%, de 20%, um, asta nu se poate uh, gestiona la nivel european. Uniunea Europeană nu trebuie să intervină în aceste decizii. În același timp, este necesară o mai bună transparență, pentru că, din păcate, o mare eroare în acest sector este faptul că nu prea este transparență. Așa cum a spus uh, Chris și Linda, uh, sunt uh, pescari care au produs o pagubă de 60 de milioane și au fost penalizați cu un milion în momentul în care au fost prinși. E nevoie de mecanisme care să funcționeze. Problema este că atunci când pescuiești în mod ilegal, trebuie să știi foarte clar că și sancțiunile vor fi adecvate, vor fi suficient de ferme, astfel încât să se descurajeze practicile ilegale. Mă ă, bucur că ă, și noi, și comisia noastră este implicată în această dezbatere pentru că acest dosar nu trebuie să fie doar în mâinile celor de la Comisia de Pescuit. Mulțumesc, Richard Seber, ultimul vorbitor ă, la această, în această dezbatere, Bocroș Laioș. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vin dintr-o țară care nu are ieșire la mare. Deci, nu o să vorbesc foarte mult despre pescuitul în ape maritime. Dar, în același timp, am uh, câteva domenii de menționat, domenii importante în care acest raport poate să fie îmbunătățit. Un element, uh, din păcate, lipsește și mă doare acest lucru. E vorba de finanțare. Este doar o singură propoziție în această scurtă justificare care se referă la finanțare. În primul aliniat, ultima propoziție spune că industria de pescuit nu este profitabilă și este, de fapt, uh, susținută doar de subvenții în multe cazuri. Dacă ne uităm la contextul mai larg, ne dăm seama de ce uh, scade puterea europenilor. Noi cheltuim o grămadă de bani pe ceva ce este o risipă completă de bani ai contribuabililor. Subvențiile pot fi justificate dacă ele sunt provizorii și dacă finanțează eliminarea unei capacități excedentare. Aici însă situația este cu totul altfel. Utilizăm subvențiile pentru a menține capacitatea excedentară, ceea ce este o valoare adăugată europeană negativă mai degrabă decât pozitivă. Eu am fost membru până recent al Comisiei pentru Bugete și deci știu cât de mulți bani cheltuim noi pe anumite lucruri care, din păcate, nu, au, nu aduc nicio valoare pozitivă adăugată. Deci v-aș propune să avem o coordonare, o cooperare cu Comisia pentru Pescuit și Comisia pentru Bugete, pentru că dacă cineva analizează amendamentele, vedem că nu se spune absolut deloc cum am putea să reducem subvențiile și cum să îmbunătățim aranjamentele financiare. Deci, fără să analizăm și situația unei finanțări sustenabile, nu cred că putem să rezolvăm problemele în mod corespunzător. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Acum vreau să rog reprezentanții comisiei să intervină. Ernesto Perez Lado de la TG Mare are cuvântul 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, vreau să vă spun pentru început că Comisia este foarte mulțumită de raportul prezentat de domnul Davis și îl susținem. Suntem, într-adevăr, de acord cu analiza făcută de raportor cu privire la neajunsurile politicii comune de pescuit și susținem uh, susținem propunerile raportorului care, de fapt, susțin abordarea noastră de reformă. Deci suntem de acord cu esența acestor propuneri. Nu vreau să intru în detalii pe amendamentele individuale, dar vreau să Uh, vreau să comentez câteva dintre uh, punctele enumerate de raportor în justificarea raportului său. Salutăm toate inițiativele de promovare a unor uh, măsuri de refacere a stocurilor halieutice. Nu. La articolul 39 al tratatului nu predomină obiectivele ecologice, dar credem că numai prin acordarea unei importanțe suficiente acestor obiective ecologice putem să ajungem la echilibrul care este de fapt uh, obiectivul politicii comune în domeniul pescuitului conform articolului 39. Deci, refacerea stocurilor trebuie să fie o prioritate și este o precondiție pentru a ajunge la o politică echilibrată. În ceea ce privește planurile de gestiune, este esențial, credem și noi, să ne asigurăm că atunci când sunt uh, fixate tacurile anuale, ele iau în considerare um, atingerea pe termen lung a obiectivelor. Trebuie să facem acest lucru respectând însă competențele exclusive ale Consiliului care stabilește conform articolului 43.3 tacurile anuale. Deci trebuie să ne asigurăm că avem, înființăm un sistem care să asigure autodisciplina, dar care respectă și articolul 43.3 și n-am ajuns încă aici. Acum, în ceea ce privește eliminarea aruncărilor în mare, suntem de acord cu domnul Davis și noi dorim uh, să ajungem la o situație în care să nu mai existe astfel de practici. Vrem să um, spulberăm anumite îndoieli care au fost create de această propunere. S-a spus că propunerea noastră de a face obligatorie debarcarea tuturor capturilor de specii și pentru peștii mici, acest lucru poate să, ar putea să creeze o piață pentru peștii mici. Nu aceasta este intenția noastră. Cred că această propunere trebuie să privită uh, în ansamblu, și anume, în același timp, în care facem propunerea aceasta, aducem și toate celelalte necesare pentru a minimaliza capturile de pești mici, prin îmbunătățirea selectivității și prin legislație și în ceea ce privește stimulentele economice pentru utilizarea unor practici de pescuit mai selective. Deci, noi ne imaginăm că vom veni cu măsuri care să asigure că selectivitatea practicilor duce la scăderea substanțială a cantității de pești uh, subdimensionați care sunt crescuți. Sigur că știm că în lumea reală nu putem să reducem la zero aceste capturi. Deci, indiferent cât progres, câte progrese facem în selectivitatea de pescuitului, nu uh, vom reuși să reducem complet Um, capturile de pești mici și nu putem să lăsăm aceste capturi să putrezească în porturile noastre, trebuie să găsim o modalitate de a utiliza și acest pește. Însă, e clar că aceste cantități trebuie să fie reduse foarte mult față de uh, situația actuală. Acest lucru este foarte important, domnule președinte. Acum, în ceea ce privește drepturile de pescuit, aceste concesiuni de pescuit transferabile, CPT, care au fost menționate, nu pot decât să fiu de acord cu ceea ce a spus raportorul. Și anume, propunerea Comisiei vrea să permită statelor membre să proiecteze sistemelor, sistemele lor naționale de concesiuni de pescuit transferabile, astfel încât să ia în considerare îngrijorările privind o posibilă acumulare a acestor drepturi sau uh, concentrarea acestora în anumite sectoare în, defavorul, în defavoarea altor sectoare. Aici avem o serie de experiențe din întreaga lume și din unele state din Uniunea Europeană uh, Sigur, Comisia nu spune, nicio, nu spune că aceste concesiuni vor rezolva toate problemele, dar rezolvă o mare parte din probleme mai bine decât vreo altă metodă pe care să o putem aplica. Experiența multor țări ne arată că atunci când nu, proced, nu, proiect, nu protejezi o mică comunitate de pescuit, acest lucru nu se întâmplă pentru că sistemul nu a fost prevăzut pentru a proteja comunitatea respectivă, cum se întâmplă în Islanda. Dar în cele mai multe țări, astfel de sisteme au fost proiectate pentru a proteja anumite comunități de băștinași care trăiesc din pescuit în Noua Zeelandă sau în Statele Unite eh, sau în Chile. Sunt exemple uh, foarte bune uh, că sistemele funcționează. Deci nu ar trebui să ne gândim că aceste concesiuni de pescuit transferabile sunt o fatalitate. Nimic nu e inevitabil, totul depinde de modul în care se proiectează sistemul. Și aici uh, statele membre trebuie să aibă marjă de manevră în uh, proiectarea propriilor sisteme. În ceea ce privește oportunități de pescuit pentru micii pescari sau posibilitatea de a stabili un sistem de alocarea cotelor în statele membre care să îi răsplătească pe cei care uh, au practici pozitive. Comisia este de acord, dar vă reamintesc, cum a spus și domnul Davis, că astăzi acesta este un prerogativ al statelor membre. Deci, întrebarea este dacă dumneavoastră ca colegiuitor considerați că ar trebui ca aceste competențe să nu mai aparțină exclusiv statelor membre, ci ar trebui introdusă o obligație statelor membre care să stabilească priorități privind alocarea drepturilor de pescuit în favoarea micilor pescari sau în favoarea unor practici mai durabile de pescuit, sigur, ă, Comisia va analiza aceste propuneri. Astăzi e vorba de un prerogativ al statelor membre. Dacă va trebui să rămână și pe viitor așa, asta e întrebarea și în ceea ce privește acvacultura, dorim să uh, susținem o dezvoltare a acvaculturii care să respecte drepturile, normele de mediu în Uniunea Europeană. Și acum, în ceea ce privește furajele de origine animală, în, suntem de acord cu propunerile raportorului. Problema este că piața globalizată a furajelor utilizate pentru pește um, nu ne permite să avem cifre exacte cu privire la uh, cantitățile exacte și la metodele de producție ale furajelor care se bazează, de exemplu, pe făină de pește, care vin, de exemplu, din Chile sau din Peru. E o piață foarte complexă și nu avem o situație foarte clară. Acum s-a vorbit despre transparență. Suntem cu totul de, într-o totul de acord. Cu cât mai multă transparență, cu atât mai bine. Sau mi s-au adresat mai multe întrebări. Regionalizarea. Dacă n-ar trebui să legiferăm mai în detaliu decât am făcut-o în propunere. Noi am spus de multe ori că uh, avocații nu ne vor lăsa să facem acest lucru. Deci tratatul nu, ar, nu prevede aici Uh, puteri de decizionale regionale. Deci e o chestiune foarte delicată din punct de vedere juridic să încercăm să legiferăm în acest domeniu. De asta n-am făcut-o. Dar, lăsând la o parte dificultățile juridice, există o, o întrebare, o chestiune și mai importantă, și anume, oare e o idee bună să legiferăm la nivel regional? Pentru că procesele decizionale regionale trebuie să evolueze de la sine. Nu avem o formulă magică, nimeni nu o știe astăzi. Trebuie să oferim uh, oportunități în uh, cadrul juridic general pentru ca procesul decizional regional să progreseze și ar fi o greșeală să încercăm să impunem o modalitate foarte detaliată care să reglementeze cooperarea regională pentru că ea nu va putea să țină cont de specificitățile locale. Deci, trebuie să vedem cum anume vor funcționa lucrurile în practică. Credem că este un proces de învățare. Practica ne va arăta, pe măsură ce trece timpul, cum anume se fac lucruri, se pot face cel mai bine lucrurile. Apoi, um, investiția în comunitățile costiere. Da, într-adevăr aveți dreptate și când discutăm despre propunerile pentru fondul maritim, veți vedea că am propus o creștere substanțială a fondurilor, trecerea de la fonduri dedicate dezmembrării navelor și a uh, intrărilor uh, temporare în, șomar, în șomaj, parte dintre aceste fonduri vor merge către un alt fond care se utilizează pentru susținerea și dezvoltarea zonelor costiere. Deci, ideea acestui fond maritim este de a lua banii de la uh, domeniul de dezmembrare a navelor și de a-l utiliza pentru evoluția, pentru dezvoltarea comunităților costiere. Și apoi, uh, situația lucrătorilor. Nu avem cifre exacte cu privire la uh, proporția lucrătorilor străini, dar se estimează că e există un minim de cel puțin 10% de cetățeni necomunitari la uh, bordul navelor de pescuit uh, comunitare. Din păcate, datele nu sunt actualizate și, de asemenea, sunt foarte diferite. Pe anumite nave, numărul de cetățeni străini este mult mai mare. Și apoi, condițiile de lucru, și sigur, sunt esențiale și ele. Vestea bună este că foarte curând Convenția ILO Convenția, Convenția Organizației Internaționale a Muncii va fi semnată de statele membre. Aceasta, din nou, este o competență a statelor membre și suntem convinși că semnarea acestei convenții va avea rezultate pozitive asupra condițiilor de lucru. S-au făcut comentarii și cu privire la date. Avem nevoie de mai multe date pentru o politică de succes. Suntem și aici într totul de acord. Vă ofer o informație relevantă. Nu este corect că aceasta este o politică comună și statele trebuie să, datele trebuie să vină de la statele membre. Bugetul european contribuie deja și astăzi uh, pentru a finanța 50% din cheltuielile de colectare și compilare a datelor și, de asemenea, propunem 358 de milioane de euro pentru cofinanțarea colectării datelor și Uh, se crește uh, procentajul intervenției comunitare la 65% din cheltuielile totale în acest sens. Cred că am răspuns la toate întrebările și vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim și noi pentru răspunsuri și acum, în încheiere, îi dau cuvântul din nou raportorului Chris Davis. for the, for the Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, dragi colegi, pentru această dezbatere. În trecere, vreau să vă spun că în ultimele luni am fost la multe întâlniri cu reprezentanța ai comisiei, la care de multe ori sărmanii au trebuit să accepte o grămadă de, de critici. Uh, și cred că această discuție uh, va fi oarecum o ușurare și o plăcere pentru ei și nu un exercițiu uh, de pregătire pentru purgatoriu. Uh, mă bucur să vă pot spune, mă consider norocos că raportorii din umbră sunt alături de mine în poziția mea și cred că ar trebui să discutăm și cu doamna Ulrike Rodus, care este raportor în Comisia pentru Pescuit și care a pregătit un document de discuție pentru Comisie care ne arată că, de fapt, merge pe aceeași linie de gândire pe care am exprimat-o cu toții azi aici. Vreau să mă refer la câteva puncte. Peștii din apele dulci. Nu mi-am dat seama că comentariile mele, amendamentele mele discriminează acest sector al pescuitului. Dacă e așa, atunci sigur că vom face modificările necesare. Domnul Laiu s-a referit la finanțare. Sigur, finanțarea este esențială, dar există un regulament financiar separat și de aceea n-am intrat în aceste detalii. Ehm, cred că raportorul ehm, nu va veni cu propunerile pe care le doriți dumneavoastră, dar nici eu nu pot să fac acest lucru. Poate că putem să colaborăm. Linda McHeaven a menționat aruncări înapoi în mare, a întrebat care sunt alternativele. Da, într-adevăr. E o întrebare bună. Am încercat să spun în introducere. Cred că interdicția uh, aruncărilor în mare va avea un efect dinamic. Va duce la schimbări pozitive. Asta e experiența din Norvegia. Toți au spus că nu există echipamente selective și dintr-o dată acestea au apărut în momentul în care s-a interzis aruncarea înapoi în mare sigur că trebuie să uh, discutăm modul în care se introduce această interdicție. Basaicaut a menționat faptul că sistemul de concesiuni de pescuit transferabile din uh, țările de jos nu reduc capacitatea excedentară. Uh, dar asta înseamnă că sistemul e prost și trebuie schimbat. Uh, și noi avem în Regatul Unit uh, uh, un uh, astfel de sistem de concesiuni de pescuit transferabile care de asemenea necesită modificări. Martin Callanan a întrebat dacă putem oare uh, ajunge la un rezultat bun până în 2015, dacă putem într-adevăr să ajungem la producția maximă sustenabilă până în 2015. Uh, sigur că întrebarea este dacă vom lua măsurile necesare pentru acest lucru. Dacă nu, atunci sigur că nu vom putea uh, probabil că nu vom reuși să ajungem la producția maximă sustenabilă până în 2015 în toate sectoarele. Dar uh, e foarte importantă și definiția pe care o dăm acestei producții maxime sustenabile. De asemenea, m-a întrebat la ce m-am referit când am spus refacerea stocurilor de pești. Eu m-am referit la refacerea lor la nivelul stocurilor uh, de acum 50 de ani, dar asta poate să fie o o interpretare. Întrebarea este care este echilibrul bun între profitabilitate și uh, stocuri de pești uh, bogate. Și poate trebuie să reformulez aici lucrurile. Probabil cu domnul Ferreira uh, am cele mai mari divergențe de opinie și vom reveni la aceste discuții pentru că am o abordare diferită. Domnule Ferreira, ați menționat faptul că pescarii își riscă viața încercând să uh, prindă pește pentru a uh, supraviețui, dar asta e o demonstrație a pescuitului uh, excesiv, pentru că ei ajung în aceste poziții riscante pentru că nu mai reușesc să prindă pește, să pescuiască în condiții uh, sigure. Pentru că nu mai există peștele în apele sigure. Și de aceea, uh, asta e un argument tocmai pentru a proteja refacerea stocurilor de pește. De aceea, uh, avem nevoie de astfel de măsuri. Dar nu putem, pe de o parte, să spunem că vrem o mai mare regionalizare și, pe de altă parte, vrem mai multe măsuri din partea Comisiei uh, pentru pescuitul uh, la scară mică. Pentru că asta e o competență fundamentală a statelor membre. Nu trebuie să dăm vina pe Bruxelles pentru măsurile luate. Sau să spunem că trebuie să uh, subvenționăm în continuare activități de pescuit neprofitabile. Astfel nu facem decât să promovăm uh, pescuitul excesiv. Și acest lucru ne arată uh, um, ne arată în ce situație am ajuns în Europa. Și Christopher Fielner a spus pe bună dreptate că deciziile sunt luate de mult prea puțin oameni din acest Parlament și în guverne, la fel. Există un grup mic de miniștri pescuitului. Uh, sunt uh, echivalenții uh, unor funcționari de rang inferior din, uh, din uh, ministere, dintr-un guvern, de exemplu, și aceștia sunt oamenii care iau decizii privind o politică care afectează, ne afectează pe toți în Uniunea Europeană. Și, într-adevăr, în Parlament, la fel, prea puțin oameni iau decizii în această direcție și riscul este că un mic număr de eurodeputați care sunt motivați, care uh, urmăresc interese naționale, uh, vor uh, apărea în uh, grupurile de lucru și în organismele de politică ale Parlamentului la momentul oportun și marea majoritate vor spune noi vrem o reformă a politicii comune de pescuit, dar nu ne interesează în mod personal și aceste persoane nu vor fi acolo când se iau deciziile. Pentru că lumea este condusă de cei care sunt acolo și noi trebuie să fim acolo. Mulțumim, Chris Davis. Cred că, într-adevăr, a fost necesară această dezbatere aprofundată. Termenul pentru depunerea amendamentelor este în martie și pe 12 aprilie vom avea uh, votul în comisia noastră și votul raportului Rodust va avea loc pe 10 iulie și în septembrie vom ajunge cu acest dosar în plenară. Um, și la noi, în 20, pe 25 aprilie, este votul. Deci noi la Envi. Cred că este un raport care va fi foarte important și care va fi un test al modului în care funcționează tratatul de la Lisabona, politica de pescuit, politica agricolă, aceste domenii au fost tratate întotdeauna în spatele uștilor închise și acum, în sfârșit, în sfârșit avem ocazia să participăm la această dezbatere, dar sigur, dacă suntem uniți, dacă avem o poziție comună, pentru că e nevoie ca aceste politici să devină mai transparente, așa cum au spus toți raportorii și raportorii din umbră și aceștia au o responsabilitate foarte importantă și sunt sigur că ne vom ridica la înălțimea așteptărilor. Înainte să dau, uh, să trecem la următorul punct, vreau să salut o, un grup de vizitatori din Finlanda care au venit uh, alături de noi la invitația domnului Satuhasi. Bine ați venit în Comisia pentru Mediu a Parlamentului European. Și acum putem trece mai departe la punctul 6, E vorba aici de organizarea comună a piețelor în sectorul produselor obținute din pescuit și din acvacultură. Aici, colegul nostru, domnul Ferreira, este raportor. Am prevăzut 30 de minute, mai avem de fapt 30 de minute pentru acest raport, pentru că am folosit un pic mai mult timp pentru raportul precedent. Deci ar fi bine dacă am putea să încheiem pe la 11.30. Întâi dau cuvântul raportorului, domnului Ferreira. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să fiu succint. Acest uh, raport uh, este rezultatul faptului că s-a recunoscut că funcționarea și organizarea piețelor produselor ținute din pescuit uh, au implicații directe și indirecte în ceea ce privește sustenabilitatea resurselor halieutice și a ecosistemelor marine, dar și în ceea ce privește sănătatea publică și siguranța alimentară a populației. În uh, amendamentele mele am încercat să răspund acestor două aspecte. Uh, e vorba de cele ecologice și cele legate de siguranța publică și siguranța alimentară. În ceea ce privește cele din tâi, trebuie să recunoaștem că dimensiunea ecologică merge mână în mână în sectorul pescuitului de, cu um, dimensiunile economice și sociale. Acestea sunt uh, Uh, foarte uh, strâns înlănțuită și pentru a îmbunătăți uh, sustenabilitatea pescuitului trebuie să se ia măsuri și pe plan economic și social. Aceasta este viziunea generală care este la baza acestui raport. Încă din capul locului, iar amendamentele mele merg în acest sens, trebuie valorificate pescuitul costier la scară mică, pescuitul artizanal. Trebuie sprijiniți producătorii care aparțin acestor segmente ale flotei. Trebuie să ținem cont de faptul că acest segment de flotă dispune de o integrare foarte redusă eh, în organizarea comună a piețelor, mai ales în unele state membre, iar acest segment, să nu uităm acest lucru, așa cum am spus și am spus mai devreme, sunt în uh, acest segment, este în mod social asociat cu o exploatare mai sustenabilă a resurselor, fie datorită consumului mai dus de energie, fie datorită selectivității sporite a unel uneltelor de pescuit uh, utilizate. Eu nu sunt de acord cu Chris Davis în ceea ce privește discriminarea pozitivă, care trebuie să rămână o prerogativă a statelor membre, discriminarea pozitivă a acestor segmente. Trebuie să facem și noi ceva la nivel european pentru a da o mână de ajutor uh, pescuitului costier la scară mică. Deci, mm, uh, mijloacele sunt mai limitate, fiindcă li se impune un cadru legislativ care nu îl lesnește întotdeauna această discriminare pozitivă, aceste măsuri pozitive. Deci trebuie să facem și noi ceva în acest domeniu și mai ales în, în domeniul organizării piețelor. Organizarea comună a piețelor, OCP, după mine trebuie să-și intensifice contribuția pentru a garanta rendimentul, o, randamentul sectorului, o mai bună comercializare a produselor obținute din pescuit și din acvacultură și pentru a-și mări valoarea adăugată. Această chestiune nu poate fi separată de exploatarea sustenabilă a resurselor care să contribuie la stabilirea efortului de pescuit la niveluri compatibile cu capacitatea de autorenoire a stocurilor de pește. Această viziune nu este compatibilă cu uh, eliminarea instrumentelor publice de, de reglementare a piețelor care există uh, în continuare. Aceasta este viziunea uh, Comisiei, însă noi considerăm că trebuie să avem o consolidare ambițioasă și inteligentă a acestor instrumente de intervenție publică pe piețe pentru a rezolva principalele probleme ale sectorului. Este vorba de um, venituri insuficiente și uh, de comercializarea uh, neadecvată din acest uh, sector. Aceste propuneri țin și, de, și cu clarificarea unor chestiuni de informare, informații oferite consumatorului. Nu vreau să mă întind prea mult, după aceea aș putea să intru în mai multe amănunte cu privire la propunerile precise, dar din motive de timp o să mă opresc aici. Vă mulțumesc. No? Als nächstes hat dann das Wort Christopher. Mulțumesc. Christopher Fierner are cuvânt acum. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, o părere mult mai uh, amplă cu privire la acest raport decât uh, cu privire la cele anterioare, însă o să fiu succint totuși și o să vorbesc numai în termeni generale acum, fiindcă în ceea ce privește această nouă propunere cu privire la organizarea comună a pieței, despre care s-a redactat un raport, cred că nu prea avem uh, piață în această organizare comună a pieței și mai, avem mai multe subvenții, mai, mulți, mai multe fonduri publice. Nu cred că ar trebui să aruncăm cu banii, pur și simplu. Și să spunem că ar trebui să scoatem și mai mulți bani din buzunar pentru un sector eh, care a primit deja mulți bani și care deja a ajuns într-o situație de supracapacitate. Ar trebui să înfrânăm cumva cheltuielile. Dar acest lucru nu înseamnă că nu ar trebui să fie fonduri puse la dispoziție pentru eh, diversificare, pentru modernizare. Dar dar nu știu dacă avem mai, nevoie de mai multă finanțare pentru depozitare, debarcare, de, pentru activitățile de, de zi cu zi, să spunem așa. Aici nu mai trebuie să finanțăm. Supracapacitatea sectorului de pescuit european se datorează în mare pare, parte și faptului că acest sector a fost atât de finanțat, atât de subvenționat în trecut. Și să nu uităm acest lucru, fiindcă raportorul ne spune că ar trebui să cheltuim și mai mulți bani publici uh, în acest sector, ceea ce nu face decât să înrăutățească problema, după mine. Vă mulțumesc. Domnul Pirilo, mulțumesc, mulțumesc de colegului Ferreira pentru acest raport, care uh, ne dă de gândit, într-adevăr mai ales în ceea ce privește pescuitul costier la scară mică și pescuitul artizanal, adesea uh, la nivel familial. Uh, iar acest sector, acest segment al sectorului este foarte important, oferă foarte multe locuri de muncă și în unele locuri este uh, principala sursă de ocupare a forței de muncă. Cred că trebuie să analizăm acest aspect în conformitate cu cu reforma generală a PCP. Se dorește protejarea mediului înconjurător, a ecosistemelor maritime, a resurselor halieutice Și cred că Aceste aspecte sunt foarte importante nu numai pentru stabilizarea piețelor și pentru garantarea veniturilor producătorilor, ci mai ales în ceea ce privește monitorizarea aruncărilor în mare și colectarea informațiilor pentru a ajunge la o producție maximă sustenabilă până în anul 2015. Organizațiile de producători pot monitoriza, monitoriza mai bine capturile nedorite, pot monitoriza stocurile haliutice mult mai bine. Indiferent de nevoile pieței. Iar astfel, se poate îmbunătăți competitivitatea întreprinderilor, precum și uh, regionalizarea, un aspect care este luat în considerare. E uh, nevoie de compensații financiare minime pentru producători care se uh, permite să facă față costurilor uh, debarcării tuturor capturilor nedorite. Eh, S-au produs eh, diverse scopuri filantropice, caritabile pentru aceste capturi nedorite. Merită să ne gândim la toate acestea și poate am putea să avem o abordare îngemănată care să îmbine aceste două aspecte. Ar trebui să existe unele, unele despăgubiri compensate printr-un fond special, evident. În egală măsură trebuie să vedem care sunt solicitările consumatorilor etichetarea. E vorba de etichetare aici. Într-adevăr, este un subiect complex. Sunt de acord. Dar ar trebui să dorim o etichetare clară care să permită consumatorilor să uh, facă alegeri uh, în deplină cunoștință de cauză. Cum am spus, este un uh, subiect complicat. Nu e vorba doar de prospețimea peștelui, poate să fie proaspăt când e debarcat. Uh, dar dacă nu este depozitat și, congel- și refrigerat cum trebuie, nu, înseamnă, nu va mai fi sănătos pentru consumatori. Mă, mă surprinde și faptul că ar trebui să se dea niște, niște ar trebui să existe niște standarde minime la nivel internațional și nu ni se oferă, ceea ce după mine este o lacună. Trebuie să vedem cum sunt și cu flotele, dar avem nevoie și de niște standarde minime în ceea ce privește regulile de origine, fiindcă importăm produse pescărești din țări terțe care uh, nu respectă standardele noastre și nu plătesc taxele pe care le plătim noi. Dacă nu vom avea dacă nu vom avea niște reglementări în acest sens, vom da naștere concurenței neloiale. Trebuie, deci, să respectăm legislația, să ne asigurăm că aceasta este aplicată cum trebuie, iar acest lucru ar trebui să fie valabil și pentru importurile din uh, țări terțe. Trebuie să analizăm și situația Mării Mediterane și Mării Negre. Acestea au un caracter specific și ai nevoie de uh, prevederi uh, specifice, deci. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Pirilo. Bas Eichhout din partea verzilor, după care Ana Rosbach. O să fiu succint și eu, domnule președinte, dar fiindcă am mai discutat acest aspect anterior, la punctele anterioare, dar e foarte important acest subiect când vorbim despre organizarea comună a pieței. Este foarte important faptul că în propunerea comisiei se spune foarte limpede că obiectivul organizării comune a pieței este atingerea obiectivelor generale a politi- ale politicii comune de pescuit. Trebuie să ținem minte acest lucru, fiindcă altfel vorbim pur și simplu de organizarea comună a pieței pentru pescuit eh, și nu pentru pești sau eh, nu ținem cont de gestionarea mărilor. Trebuie să ținem cont care sunt obiectivele eh, generale ale acestei propuneri. Este foarte important acest lucru. Acestea fiind spuse, pe alocuri trebuie criticată uh, Uh, propunerea comisiei, dat fiind uh, competențele atribuite organizatorilor de producători uh, și raportorul a menționat acest lucru în documentul său. În comisia în, pardon, în propunerea comisiei se spune că cei care respectă regulile trebuie să fie răsplătiți și invers. Uh, dar mă scuzați, nu se spune clar așa ceva. Apoi, uh, comercializarea capturilor nedorite s-ar putea să ducă, să reprezinte uh, un uh, imbold financiar pentru pescuitul unor resurse care nu ar trebui pescuite. Deci trebuie să ne ocupăm și de acest aspect. Și uh, solicita raportorului să um, sprijine acest lucru, să îmbunătățească situația. Apoi, în ceea ce privește informațiile disponibile consumatorului, în propunerea comisiei se face referire la zonele de pescuit FAO pentru a primi mai multe informații pentru consumatori în ceea ce privește originea uh, peștelui, dar aceste zone FAO sunt mult prea vaste și nu e, de fapt, nu se oferă informații precise în ceea ce privește originea uh, Uh, peștelui. Deci trebuie să avem uh, și niște propuneri clare în ceea ce privește denumirea de origine. O întrebare aș dori să adresez domnului raportor. De ce la amendamentul 11 se elimină posibilitatea de uh, distribuire gratuită a capturilor nedorite organizațiilor filantropice sau de caritate. A fost eliminată această teză de către raportor. Mă întreb de ce. Mulțumesc foarte mult. Urmează acum Ana Rosbach. Tak, formand. Jeg vil også fatte mig i korthed. Um... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur foarte mult că discutăm despre o acvacultură sustenabilă și răspunzătoare. Ne bucurăm că se pune accent pe acvacultură, fiindcă astfel uh, presiunea va descrește asupra pescuitului costier la scara mică. E bine că se vorbește despre susten- sustenabilitate, durabilitate și că se dorește evitarea pescuitului excesiv. Acestea fiind spuse, în ceea ce privește finanțarea, aici subzistă unele probleme grave fiindcă produsele pescăre și de acvacultură reprezintă o industrie care ar trebui să aplice mecanismele pieței libere. Sunt de acord cu domnul Fielner Vom analiza acest raport încercând să înaintăm amendamente în acest sens, dar cred că va fi greu să găsim mai mult sprijin financiar. Mulțumesc. Dau cuvântul comisiei. Domnul Ambant de la comisie. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să mm, readuc în discuție niște elemente care ar putea lămuri eh, niște aspecte ridicate. E vorba aici despre un element ce ține de reforma PCP-ului. Deci, ehm, aici suntem în aceeași linie cu punctele anterioare și vreau să mă refer și la aspectul financiar, despre care s-a vorbit și la punctul anterior. Deci, aceasta este o bucățică a puzzle-ului, iar uh, OCP-ul pentru produsele pescărești și de acvacultură se sprijină pe doi piloni. În primul rând este vorba despre posibilitatea de, a organiza, de organizare a sectorului și al doilea pilon se referă la încadrarea comercializării produselor pescărești și de acvacultură. În ceea ce privește organizarea sectorului, obiectivul uh, este acela de a de a-i permite sectorului să se organizeze astfel încât să fie actorul cel mai răspunzător în ceea ce privește un pescuit durabil, fiindcă cei de, la, de pe teren, uh, cei care desfășoară activitatea de zi cu zi, sunt cei care aplică politicile hotărâte la nivelul Consiliului și Parlamentului European. Bun, ce propunem noi în această reformă? Propunem revizuirea misiunii organizațiilor de producători, OP-urilor. De 40 uh, de ani, OP-urile din sectorul pescuit uh, se ocupau de intervențiile pe piață. De acum înainte, propunem ca aceste OP-uri să participe în mod activ la procesul de promovare a unui pescuit durabil. Pentru acesta propun, propune Comisia ca mijloace și nu numai financiare să fie pus la dispoziția acestora și deci oferă un fel de instrumentar uh, organizațiilor de producători pentru a atinge aceste obiective. Celălalt element, care este cel mai inovator, uh, se referă la faptul că în acest instrumentar se pune accentul pe crearea unui nou sistem care să uh, însemne faptul că organizațiile de producători uh, dețin capacitatea de a-și planifica activitatea producătorilor, fiindcă acest lucru este valabil atât pentru pescuit cât și pentru acvacultură, dar și pentru uh, a înlesni uh, uh, de transmiterea mai departe a produselor lor, ceea ce înseamnă că pesc- pescarii vor putea pescui în continuare, crescătorii de pește vor, își vor face activitatea în continuare și vor putea, dacă doresc, fiindcă acest sistem este, este voluntar, să-și organizeze activitatea în acest fel. Am terminat această introducere, iar acum o să încerc să răspund întrebărilor adresate. În ceea ce privește pescuitul artizanal, vă atrag atenția asupra faptului că nu numai că este propunerea coerentă cu obiectivul uh, sprijinirii pescuitului artizanal, organizațiile de uh, producători sunt organizații de gestionare colectivă a acestor uh, Uh, mici pescari foarte, este foarte eficientă, dar în același timp, la, în informațiile oferite consumatorilor, am introdus o noțiune nouă, data de capturare. Dați-mi voie să vă vorbesc uh, mai mult despre această noutate privind informațiile oferite consumatorilor. Obiectivul este acela de a permite să se facă o diferență între uh, produsele pescuite, de, pescuite acum trei zile și celor pescuite acum trei săptămâni. Sunt de acord cu ce s-a spus. Um, unul dintre antevorbitori a spus că nu înseamnă că peștele a fost pescuit recent, nu înseamnă neapărat că e foarte, de foarte bună calitate, dar consumatorii uh, văd că e strivit, zdrobit, uh, ciuntit, uh, dar vor ști foarte bine că Uh, este pescuit acum trei zile sau acum trei săptămâni. Iar astfel, pescuitul costier uh, la scară mică, pescuitul artizanal va fi favorizat, dat fiind că uh, aici este vorba de campanii de pescuit mai scurte decât pescuitul comercial. E vorba și de un teren echitabil aici față de produsele importate. Apoi, dezafectarea instrumentelor am vorbit și despre acest lucru, se spune că nu trebuie să mai uh, injectăm fonduri în acest uh, sistem. În ceea ce privește organizarea comună a pieței, vreau să vă spun că avem două instrumente financiare. Bine, toate acestea țin de instrumentul financiar unic, dar avem uh, două direcții. În primul rând este vorba despre intervențiile stricto sensu, iar aici vă reamintesc faptul că uh, Comisia propune o eliminare treptată a acestora. Nu numai că nu vom mai avea uh, Uh, bani disponibili pentru distrugerea peștelui, ceea ce se întâmplă de ani de zile, vă reamintesc, dar uh, mai avem și uh, un ajutor pentru depozitare care, care va permite nu numai să nu distrugem peștele, ci să-i oferim o, o plusvaloare. Aici mergem către o, o orientare pe piață aceste reforme. Asta pentru uh, maxim 45 milioane de euro pe o perioadă de 5 ani, de 4-5 milioane de euro. De ce această sumă? Pentru că am avut o evaluare uh, asupra planurilor de producție și de comercializare pentru a putea să uh, să fie eficiente. O altă problemă legată de informații este problema zonelor, indicarea zonei de pescuit. Comisia își dă seama că la ora actuală consumatorii nu sunt foarte informați în momentul în care pe etichetă scrie Atlanticul de Nord-Est, Comisia propune ca atunci când nu se face referire uh, la o zonă FAO, deci zona 12 să zicem, Comisia propune ca pe viitor să se indice zone, dar și uh, uh, subdiviziunile acestora, diviziunile acestora, să spunem de pildă pe etichetă că uh, Uh, este pescuit peștele în Marea Irlandei, în Marea de Nord, în uh, Mer d'Iroaz sau în Golful Biscaya. Și astfel am spune foarte clar pe etichetă, uh, mai degrabă decât să folosim un cod. În ceea ce privește uh, încurajarea pescuitului uh, puieților, vreau să vă spun că nu e adevărat. Noi uh, ce propunem este că noi ce propunem este că, așa cum s-a spus și la uh, punctul anterior, propunem să uh, avem măsuri tehnice care să permită reducerea uh, și uh, uh, reducerea și eliminarea capturilor a venililor Încercăm să fim coerenți, iar în uh, încercarea în, între timp, în, în, până la eliminarea totală, trebuie ca organizațiile de producători să asigure aplicarea deciziilor luate aici eh, sau la Consiliu în ceea ce privește um, procesarea deșeurilor de pescuit. Dar nu este vorba aici de faptul că organizațiile de producători uh, ar face în așa fel încât să încurajeze pescuitul de puieți. În ceea ce privește organizațiile caritabile, poate că ar trebui să oferim niște lămuriri aici, fiindcă e, noțiunea nu este definită în același fel de toate statele membre, deci poate că ar fi binevenit aici să, să explicăm mai clar ce înseamnă distribuție. În ceea ce privește prospețimea, am vorbit despre acest lucru. Domnule președinte, cred că am răspuns... Ah, pardon, mă scuzați. Uh, caracterul transnațional. Da, domnule președinte, Comisia propune să se pună accentul pe acest caracter, fiindcă caracterul transnațional reprezintă calea cea mai bună uh, poate de a-i aduce pe cei implicați la masa discuțiilor pentru a rezolva problemele. În trecut avem uh, exemple în acest sens sau solicitări în acest sens, fiindcă adesea acestea nu au fost, uh, acestora nu li s-a dat curs, dat fiind că uh, cadrul legislativ comunitar nu uh, înlesnea crearea acestui caracter transnațional, chiar dacă uh, peștii au acest prost obicei de a nu ține cont de granițe. Iată, deci, Comisia ar dori să pună accentul pe acest caracter transnațional la nivelul organizațiilor de producători, dar nu numai. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule. Dorește și raportorul să intervină încă o dată? Vă rog, domnule Vereira. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, fiindcă trebuie să merg acum la Comisia de Pescuit, unde vom discuta acest aspect și acolo. Mulțumesc uh, colegilor uh, care și-au adus contribuția. Voi ține cont de ele, le voi reflecta asupra lor și așa cum am spus uh, la reuniunea cu raportorii din umbră, sunt la dispoziția dumneavoastră până la termenul limită pentru amendamente, pentru a încerca să uh, Uh, discutăm amendamente individuale sau pentru a intra în mai multe amănunte cu raportorii din umbră. O să încerc pe scurt să răspund la unele întrebări ridicate aici. Uh, colegul Fielner de la PPE și doamna Rosbach uh, au vorbit, au ridicat aici chestiunea faptului că această propunere ar duce la sporirea subvențiilor și la irosirea mai multor bani publici. Uh, Dați-mi voie să vă spun că există o anumită îngrijorare și o anumită dorință de uh, îmbunătățire a veniturilor pescarilor în această propunere și plecând de la acest principiu, uh, la principiul următor, dacă uh, pescarii uh, obțin venituri suficiente, atunci vor pescui mai puțin. Dacă uh, dacă vor exista compensații financiare uh, corecte, vor pescui mai puțin. Dar vreau să subliniez un lucru, și anume faptul că dacă citiți cu atenție acest raport, vă veți da seama că se fac mai multe propuneri în ceea ce privește atingerea acestui obiectiv de îmbunătățire a veniturilor pescarilor. Iar uh, aceste propuneri nu se referă toate la folosirea mai multor bani publici. Există o propunere uh, de a avea o distribuție mai echilibrată a valorii adăugate în întregul sector. Adică să recunoaștem faptul că avem un dezechilibru uh, al venitului uh, în uh, lanțul sectorului. O mare parte a venitului rămâne în mâna intermediarilor și uh, asta după prima vânzare. Uh, noi propunem să, să intervenim aici, în acest uh, lanț, uh, pentru a distribui mai bine venitur, uh, veniturile. Asta nu înseamnă că mai cheltuim bani publici. Deci, vă rog frumos să țineți cont și de această propunere. Doamna colegă Rosbach nu mai este alături de noi, dar sunt sigur că cineva îi va transmite această poziție. Bun. Acum, avem obiective ecologice. Trebuie să nu uităm că avem elemente externe, implicații externe pozitive de mediu și sociale care nu sunt uh, uh, compensate financiar cum trebuie pe piață. Iar aici trebuie să intervine subvențiile, resursele uh, financiare publice. Dacă nu cumva le lăsăm de izbeliște. Dar, dacă, dar și acesta implică costuri. Iată, deci, obiectivele ecologice și mai ales obiectivul eliminării aruncărilor înapoi în mare este un obiectiv uh, foarte important, foarte ambițios. Iar aici propunem un mecanism care să înlesnească atingerea acestui obiectiv, Altfel, va fi extrem de greu să-l atingem și sunt de acord cu domnul Pirilo, care ne spune că această finanțare va trebui să provină din noul uh, Fond European pentru Pescuit și Chestiuni maritim, Maritime, dar în uh, regulamentul OCM trebuie să fie prevăzută posibilitatea de finanțare a acestor măsuri, chiar dacă după aceea banii uh, pot să vină de la alte instrumente. Bun, Uh, trebuie să existe un sprijin minim, deci trebuie să existe o compensație financiară minimă la, despre asta este vorba, trebuie să, uh, asta în ceea ce privește uh, costurile aferente manipulării, depozitării și debarcării tuturor capturilor nedorite, fiindcă altfel, fiindcă doar așa putem putem asigura eliminarea aruncărilor înapoi în mare atâta timp cât ele sunt uh, interzise prin lege. Una e ce prevede legea și alta e ce se aplică, de fapt. Deci trebuie să avem mecanisme care să ne permită să facem în așa fel ca uh, cele prevăzute în legislație să fie și aplicate în practică. Aceasta ar fi, deci, o soluție. Apoi, uh, chestiunea ridicată de Das Eichhout, vorba de um, organizațiile caritabile și filantropice și distribuirea gratuită. Deci am eliminat eu această teză. Nu, nu am vrut să, să elimin această posibilitate. Nu înseamnă că faptul că nu există această formulare aici, nu, se, nu înseamnă că nu se mai întâmplă acest lucru. Însă eu am vrut uh, să liniștesc unele îngrijorări ale organizațiilor de producători care au considerat că ar putea să fie o obligativitate aici, să fie percepută ca o obligativitate din partea OP-urilor, dat fiind că multe dintre ele, uh, dat fiind dimensiunea lor și caracteristicile lor, nu au această posibilitate de a distribui um, aceste produse organizațiilor caritabile și filantropice. Deci, uh, iată, cum spuneam, uh, vreau să subliniez faptul că nu putem să renunțăm cu totul la intervențiile publice pe piață. Aceasta trebuie să fie ambițioasă și inteligentă. Uh, uh, iar în sectorul pescuitului costier și pescuitului artizanal am renunțat la foarte multe externalități, mă scuzați, implicații externe pozitive de mediu și sociale, care la ora actuală nu sunt remunerate cum trebuie de piață. Și, dacă, și Astfel, dacă am renunțat la finanțarea publică, peste tot am pierde și unele implicații externe pozitive, ceea ce nu ar fi uh, binevenit. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Ferreira. Cu aceasta încheiem această dezbatere. Pe 25-26 aprilie vom avea votul la Envi. Pe 9 martie este, la ora 12 este termenul de depunere a amendamentelor. și la Comisia competentă în fond se votează, deci la pescuit se votează pe 30 mai și uh, vom dezbate acest document în plen în iulie. Un subiect important, pentru, mai ales pentru colegii care au în circumscripțiile lor pescari, pentru că acolo uh, peștele nu e foarte important pentru traiul oamenilor de acolo. E o, o bogăție care aparține acelor spații și din punct de vedere social și din punct de vedere cultural și toate aceste nevoi ale oamenilor trebuie să fie luate în considerare în pachetul pentru pescuit și e clar că avem responsabilitatea să răspundem nevoilor oamenilor prin politica pe care o facem. Trecem atunci la punctul următor de pe ordinea de zi, la punctul 7, modificarea regulamentului 1185 pe 2003 privind îndepărtarea notătoarelor rechinilor la bordul navelor. Raportorul pentru aviz este domnul Andrea Țanoni. Domnule Țanoni, aveți cuvântul, aveți, avem 30, minute, 30 de minute pentru acest punct. de la pesca în Uniunea Europeană. adesso affrontiamo il problema della pesca. Bună ziua! Acum că am discutat despre politica de pescuit în general, iar acum ne vom concentra pe un aspect uh, specific și anume îndepărtarea notătorilor de uh, răchinilor. În trecut s-a încercat uh, uh interzicerea exportului uh, notătorilor de rechin, mai ales când acest lucru se întâmpla la bordul uh, navelor și apoi rechinii erau uh, aruncați înapoi în mare. Acum avem um, măsuri noi și se poate realiza acest uh, export al uh, um, de rechin. E vorba de niște de derogări, măsuri uh, excepționale în mod normal, dar care, din păcate, au devenit uh, regula și acest lucru se întâmplă în special în Spania și în Portugalia, deși uh, este, avem, de fapt, un singur sistem de uh, autorizare, de fapt, um, autorizarea derogărilor este foarte greu de monitorizat. Există un uh, procent, um, un raport de greutate între înotătoare și carcase, și anume acesta nu ar trebui să depășească 5% um, din uh, greutatea Um, carcaselor, rechinilor și apoi uh, foarte greu este de făcut în acest sens monitorizarea, depinde cum se cântărește uh, rechinul, este mm, eviscerat uh, și așa mai departe și aici pot apărea diferențe foarte mari în funcție de definiția pe care o aplicăm și apoi mai depinde și de specii și de starea în care se află carcasa rechinului. De aceea am considerat că ar putea fi necesar să se impună obligarea debarcării rechinilor cu notătoarele atașate în mod natural. Și în acest sens, uh, Uniunea Europeană și-a luat um, angajamente față de FAO și în 2009 a um, elaborat un plan pentru gestiunea stocurilor de rechini ehm, și ehm, această propunere vine în continuarea acelui plan, iar în, acest, ehm, în această propunere se prevede încetarea acestor derogări. În, în acesta se prevede totuși o tăiere parțială a, a notătoarelor, astfel încât să fie totuși atașate de carcase, uh, acest lucru, această tăiere parțială, facilitând stocarea, depozitarea um, rechinilor respectivi. În unele, în cazul anumitor tipuri de um, rechin, de asemenea, nu se poate face um, acel pescuit ilegal, neraportat, nedeclarat, pentru că aceștia nu se pot reproduce în mod uh, uh viabil, au un uh, proces de reproducere foarte uh, încet. Uh, pentru că masculii ating vârsta de reproducere pe la 7, între 7 și 9 ani, iar uh, femelele undeva între 19 undeva în jurul vârstei de 19 ani. Deci dacă nu ajung la această vârstă, nu se vor putea reproduce și atunci uh, vor uh, dispărea. Și, uh, de asemenea, um, numărul uh, de uh, reproducerea lor este una și uh, foarte lentă și uh, sunt foarte puțini uh, puieți care sunt obținuți. Și... Apoi, în ceea ce privește rechinul albastru, um, acesta reprezintă 90% dintre capturile de uh, rechini uh, și dacă acest, uh, această specie este um, pescuită excesiv, se ajunge la un dezechilibru. Această specie, rechinul albastru, este una dintre cele mai amenințate din lume. În Marea Mediterană aproape că a dispărut. Am dorit așadar să se elimine, să se înceteze debarcarea rechinilor uh, dacă nu au notătoarele atașate. Și există astfel de mm, state în care o astfel de măsură a fost um, deja implementată, cum ar fi, de exemplu, Japonia sau Statele Unite. De asemenea, încercăm uh, și uh, încetarea aruncării înapoi în marea carcaselor de rechin. Uh, în 2009, aproximativ 120.000 de tone de astfel de pești au fost debarcați. În China și în alte locuri este vorba de o sursă foarte importantă de venit importantă, deoarece notătoarele de rechin sunt folosite într-un uh, fel de supă foarte îndrăgit și atunci prețurile sunt uh, mari. Acest lucru reprezintă un stimulent pentru această practică de îndepărtare a notătoarelor numită finning. Uh, propunerea comisiei mie mi se pare foarte bună. Eu am adăugat câteva amendamente la aceasta pentru a întări mai mult această idee că ar trebui să fie vorba de o interzicere totală, fără niciun fel de derogări a acestor debarcări um, um, ale rechinilor uh, dacă nu au notătoarele atașate. Și, de asemenea, trebuie să uh, Uh, ne asigurăm că um, inspecțiile, controlele sunt efectuate nu doar pe uh, embarcațiunile statelor membre, ci și uh, în alte embarcațiuni, cele care um, pescuiesc în apele noastre sau care debarcă astfel de pește în porturile europene. Și asta se aplică inclusiv um, navelor din Japonia. Uh, de asemenea, există o problemă legată de colectarea datelor și avem nevoie de date de încredere, nu doar cele legate de cantitate, de greutăți, dar și de numărul de uh, specimene, de exemplare, regiunile din care sunt pescuite și uh, speciile de pește. Avem nevoie de astfel de date pentru înființarea, crearea unei bănci de date de încredere și care să ne ajute în elaborarea de măsuri Uh, bune pentru gestionarea stocurilor de rechin. Și, de asemenea, uh, se vorbește despre standardele care ar trebui uh, aplicate, dar nu se vorbește prea mult despre sancțiunile care ar trebui aplicate dacă nu se respectă reglementările și ce se întâmplă um, după realizarea acestor controle realizate de statele membre. Uh, am auzit despre acel caz de fraudă în domeniul pescuitului din uh, Regatul uh, um, Unit, dar cred că astfel de probleme nu reprezintă decât vârful icebergului și aici ne confruntăm cu o problemă de proporții și trebuie să ne asigurăm că există o monitorizare, un control al acestor uh, uh, activități și că sancțiunile sunt uh, pe măsură. Și apoi trebuie să uh, specificăm și faptul că aceste înnătătoare trebuie să fie atașate încă natural la carcasa rechinului. Că și aici au fost discuții. Am mai analizat acest uh, subiect în uh, Parlament în 2010 și atunci am aprobat o declarație care uh, urmărea um, interzicerea exporturilor de înotătoare a, care au fost total detașate de um, carcasa rechinului. Dar cred că în acest sens trebuie făcute mai multe uh, lucruri și cred că până la urmă trebuie totuși să avem o astfel de interzicere totală a exporturilor, cel puțin până când punem în aplicare măsuri bune de control. Cred că acest lucru ar, fi, uh, ar beneficia atât uh, stocurilor de rechin, dar și uh, pescarilor, pentru că ar însemna că aceste stocuri ar fi menținute. Mulțumesc foarte mult, domnule Zanoni. Am să fac o propunere raportorii din umbră să primească cuvântul pentru două minute și jumătate și ceilalți două minute pentru a încheia acest punct, pentru că mai avem încă un punct foarte important la care am invitat și comisia și de aceea aș dori să păstrăm cât de cât uh, cadrul temporal alocat. Are acum cuvântul doamna Daciana Octaviana Sârbu. Două minute. Um. Am fost coautor al declarației scrise din 2010 privind îndepărtarea notătoarelor de rechin și de aceea, în acest context, sunt uh, foarte bucuroasă că a venit această propunere din partea Comisiei, propunere ce își mm, dorește să acopere lipsurile uh, existente și pe care le-am semnalat prin această declarație uh, în regulamentul privind îndepărtarea natatorilor de rechini. Uh, cred eu că este vital pentru echilibrul ecosistemului marin și al biodiversității ca uh, rechinii să fie protejați uh, de o legislație a Uniunii Europene foarte puternică. Salut existența acestui raport care întărește propunerea Comisiei și de asemenea recomand să votăm împotriva amendamentelor care slăbesc această propunere. Uh, cred că trebuie să întărim regulile și în felul acesta, doar în felul acesta, putem să ajutăm la conservarea mediului marin uh, și să asigurăm uh, prin această conservare a mediului marin un pescuit mai sustenabil. Deci susțin propunerea, repet, am fost coautoare acestei declarații prin care am semnalat că există Um, niște lipsuri care sunt exploatate în sens negativ și nu pot decât să um, mă bucur că suntem la acest moment și uh, sper ca la vot să avem o propunere mult mai puternică. Mulțumesc! Er Vă mulțumim, doamna Sârbu. Acum îi dau cuvântul doamnei Belie în numele verzilor. Două minute și jumătate, de asemenea. Mulțumesc, domnule președinte. Aș încerca să mă încadrez în acele două minute 30, pentru că aș vrea, în primul rând, să fiu de acord cu um, mențiunile foarte complete ale raportorului uh, domnul Zanoni și îi mulțumesc pentru această activitate. În primul rând, acest lucru și, în al doilea rând, aș vrea să atrag atenția colegilor mei, celor care nu știu, asupra acestei practici violente și șocante care um, este aplicată asupra unei specii care, bine, poate că rechinii nu merită tocmai acest um, nu merită la fel de mult afecțiune ca alte specii, dar care totuși uh, trebuie să ne preocupe uh, Uh, așa cum este ea practicată uh, în sectorul pescuitului european și mai ales trebuie să ne gândim la ceea ce se întâmplă la traficul, e cumva asemănător cu traficul de mm, fildeș din Camun, uh, care de asemenea, este șocantă și, din păcate, în ciuda interdicției acestor practici, constatăm că 15% din uh, uh, importurile din Asia reprezintă uh, marfă provenită din uh, Europa și, practic, suntem uh, pe locul 2 la nivel mondial pentru numărul de rechini capturați și, așa cum au spus și antevorbitorii mei, cred că această practică trebuie să fie oprită cât mai repede cu putință. Parlamentul uh, uh European a a aprobat o astfel de declarație în, în 2010 și în numele ecologiștilor pot să spun că noi susținem uh, pe deplin uh, propunerea uh, propunerile făcute în acest raport uh, și anume de a invita um, Comisia Europeană și Comisia pentru Pescuit din Parlament să consolideze într-adevăr controlele astfel încât dorința Parlamentului European de a înceta uh, această practică a mm, tăierii notătoarelor rechinilor la bordul navelor să se aplice um, uh, cu eficiență și uh, să se pună capăt acestui carnagiu care uh, trebuie să ne șocheze la fel de mult uh, cu uh, ceea ce se întâmplă în acest moment în Camun cu elefanții. Vă mulțumim, doamnă Belie. În numele doamnei Crevi, are acum cuvântul domnul Martin Callanan pentru două minute și jumătate. Uh, Mulțumesc, Matias. Încă o dată îmi uh, cer scuze numele doamnei Judy Gerling și uh, voi lua eu cuvântul numele ei, sper că nu vă deranjează foarte mult. Mulțumim raportului foarte mult pentru propunerile aduse, a fost foarte interesant să citesc raportul dumnealui. Raportorul Uh, sprijină uh, propunerea Comisiei uh, referitoare la modificarea privind îndepărtarea um, um, înotătoarelor echinilor prin um, în, eliminarea celor derogări, uh, spunând că aceste, aceste practici sunt uh, uh, de natură a risipi resursele și a, a afecta ecosistemul și sectorul pescuitului. Deja în țara mea această practică este interzisă. Însă, eradicarea acestor tipuri de derogări nu va împiedica această Uh, practică și nici nu va asigura faptul că uh, delfinii sunt debarcați cu um, înotătoarele netăiate. Dar uh, cu siguranță că acest lucru va aduce îmbunătățiri și acest uh, obiectiv va fi mai ușor de îndeplinit, cum au arătat uh, analizele din mai multe țări, uh, în special uh, Statele Unite, Australia sau Taiwan, orice uh, Eh, s-ar, putea ca să aducă un eh, dezavantaj competitiv pentru Uniunea Europeană eh, și în ceea ce privește raportul de greutate între notătoare și um, carcasă, care ar trebui să nu fie mai mare de 5%. Acest lucru este într-adevăr uh, greu de, de măsurat și greu de monitorizat și de pus în aplicare. Deja uh, raportul este de două ori mai flexibil decât uh, uh cel folosit de alte țări exportatoare și ar putea să aducă o portiță de scăpare în acest uh, sens și cred că uh, ar uh, ar, în acest sens ar fi uh, utilă o analiză de impact. Uh, pentru îmbunătățirea practicilor legate de uh, debarcare s-ar putea ca aceste noi dispoziții să fie um, um, o împovărare prea mare a, a uh, acestor uh, practici, dar cred că trebuie menționat de faptul că um, Uh, multe uh, specii sunt uh, pescuite și uh, congelate pe mare, inclusiv uh, tonul sau somonul și uh, cred că această soluție cu tăierea este, tăierea parțială este bună. Mulțumesc, Martin Callanan. Și acum am să dau cuvântul lui Chris Davis și apoi lui Carl Schlüter, un minut și jumătate pentru fiecare. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, sprijinit măsurile de încercare de stopare a procesului de finning uh, și în anii trecuți și sprijin și acum uh, propunerile făcute de colegul meu, domnul Zanoni. În situația um, actuală se, poate deba- se pot să eh, pot fi capturate și eh, debarcate carcasa și eh, înotătoarea, dar pot fi detașate și debarcate în porturi diferite. Dar sau um, s-a sugerat faptul că nu se face o raportare corectă a capturilor și că anumite specii, mai ales rechinul albastru, sunt amenințate ca urmare a pescuitului excesiv. Ambele afirmații sunt contestate de cei care se opun acestui regulament. Ei spun că deja uh, până acum acest lucru uh, s-a făcut bine, dar e greu de dovedit uh, cum stau lucrurile și că până la urmă aceste stocuri nu sunt uh, afectate. Dar eu am îndoieli referitoare la aceste afirmații, dar să vedem ce, despre ce este vorba de fapt aici. Este greu să se detașeze o uh, um, notătoare de carcasă dacă aceasta este congelată. Și de asemenea, uh, în ceea ce privește tăierea notătoarei, uh, Uh, în loc de acest lucru ar trebui să se facă o, o tăiere parțială, astfel încât uh, înotătarea să fie îndoită și pliată pe lângă carcasă. Cred că putem să uh, susținem atât de puțin. Mulțumim și acum Carl Schluter, un minut și jumătate. Mulțumesc raportorului pentru propunere și pentru faptul că uh, extinde definiția unei nave sub pavilion uh, european. Uh, eu cred că ceea ce propune el este destul de ușor de făcut și pe mine mă deranjează această practică de a ucide un animal care crește foarte încet și a, de a folosi doar un mic procent din uh, corpul acestui animal pentru un produs pe care unii îl consideră util. Deci e o practică nocivă, dar vreau să întreb Comisia, dacă facem acum ceea ce propunem, și anume ca înotătoarele să nu fie tăiate complet, ci să fie atașate în mod natural în continuare. N-a găsit vreun jurist de la comisie vreo lacună în această formulare, dacă cumva e așa, atunci să se remedieze lucrurile. Mulțumesc, Carl Schlüter, o întrebare concretă adresată comisiei și acum vreau să-i dau cuvântul comisiei. Pentru trei minute, în numele de gemare, are cuvântul Cristos Teofilu. Mulțumesc, domnule președinte. Am doar trei minute, deci am să încerc să fiu cât mai rapid posibil. Aveam multe de spus, dar, din fericire, unele dintre intervenții au acoperit deja o mare parte din ceea ce voiam să spun. În primul rând, aș dori să fac o distinție de bază între tăierea anotătorilor și prelucrare, ca să știm exact unde ne aflăm și unde vrem să ajungem. Tăierea notătorilor, finning, se definește ca îndepărtarea notătoarelor și aruncarea carcasei. Dacă îndepărtezi notătoarele, dar păstrezi carcasa, asta se numește prelucrare. Deci dacă păstrezi ambele părți ale corpului la bord, atunci se, uh, procedura se numește prelucrare. Regulamentul actual oferă derogări anumitor vase permițându-le să îndepărteze notătoarele dacă păstrează carcasa în anumite condiții pe care nu le voi enumera acum și trebuie să subliniez că practica de uh, aruncare înapoi în mare a corpului uh, rechinilor este oricum interdis, interzisă. Deci aici încercăm doar niște, să facem niște modificări care să uh, prevină sau să combată uh, aruncările înapoi nedetectate. Deci vrem să detectăm orice fel de practică de uh, aruncare înapoi în mare. Și acum am să încerc să răspund la întrebări în ordine inversă. La prima întrebare, dacă vre- vedem vreo, vreo lacună, vreo portiță de scăpare în această legislație. Eu nu sunt avocat, eu sunt uh, specialist în biologie marină și nu am văzut nicio problemă cu textul în, în text. Am discutat și cu colegi juriști și nimeni nu mi-a spus că ar fi vreo problemă în formulare, vreo portiță de scăpare. Cred că dacă um, rotatoarele sunt în continuare atașate rechinului atunci când acesta e debarcat, atunci e clar că nu mai poți să arunci uh, nicio parte a corpului peștelui înapoi în mare aș dori să răspund rapid la câteva dintre celelalte comentarii. Vreau să subliniez că ceea ce propunem acum nu conține niciun fel de derogări. Propunerea actuală a Comisiei nu prevede niciun fel de derogări. Toți rechinii trebuie debarcați cu toate înotătoarele atașate. Și permitem această practică de a face o tăietură la da, marginea notătoarei pentru a rezolva problemele de stocare, siguranță, calitate și așa mai departe. Și credem că această soluție tehnică și alte soluții pe care le avem în uh, instrumentarul nostru vor um, răspunde uh, cerințelor uh, sectorului așa cum au fost exprimate de către Spania și Portugalia în Consiliu. Văd că îmi expiră timpul, deci o să mă opresc aici. Președintele, îmi cer scuze pentru acest lucru, dar mai avem încă un punct pe ordinea de zi care este la fel de important ca acesta. Deci, deocamdată, vreau să vă mulțumesc pentru um, informațiile pe care ne le-ați oferit în pofida timpului foarte scurt. Vreau uh, foarte pe scurt să-i dau cuvântul din nou domnului Țanoni, dacă dorește să ia din nou cuvântul. Da, mulțumesc. Da, cred că toate chestiunile au fost clarificate și nu mai avem îndoieli cu privire la situația în care ne aflăm și sper să avem într-adevăr susținere la, la vot. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Țanoni. Termenul pentru depunerea amendamentelor 7 martie la ora 12. La, vom vota pe 25-26 aprilie la NV și votul Comisia pentru Pescuit, Comisia competentă în fond, este pe 30 mai și apoi la plenara din iulie se va vota acest uh, raport. Mulțumesc uh, pentru contribuțiile um, scurte și cuprinzătoare. E un subiect într-adevăr uh, important pe care vom continua să-l însoțim în Parlamentul European cu uh, eforturile noastre. Acum însă trecem la punctul următor de pe de zi, la punctul 8. Este vorba aici de progresele înregistrate pentru îndeplinirea obiectivelor protocolului de la Kyoto. Coordonatorii au decis în octombrie să invităm un reprezentant al Comisiei pentru a discuta, pentru a auzi de la primă mână Uh, în ce măsură se îndeplinesc obiectivele protocolului de la Kyoto și ce mai trebuie să facem. Numele Comisiei are cuvântul doamna Natalie Festei și îi dau cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc Comisiei dumneavoastră pentru că ne-ați invitat pentru a prezenta rezultatele progresului către atingerea obiectivelor de la Kyoto. Uniunea Europeană, statele membre sunt responsabile de angajamentul de reducere cuantificată a emisiilor, iar de la semnarea protocolului la New York în 1998, statele membre s-au angajat să respecte în comun aceste acest protocol. Deci este nevoie de o monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de, ser, efect de ser la nivel european și a măsurilor luate în acest sens. Acestea trebuie să fie analizate la nivel oportun și regulat, astfel încât Comisia Europeană permite cooperarea pentru a face în așa fel încât Uniunea Europeană să-și mențină angajamentele asumate la Kyoto. De la începutul uh, aplicării protocolului de la Kyoto, Comisia și-a publicat uh, rapoarte de progres anual. Mă refer aici uh, la documentul de lucru al Comisiei Vă reamintesc pe scurt de angajamentele Uniunii Europene. Uh, în ceea ce privește UNFCCC și uh, KP, s-a cerut reducerea emisiilor cu 8%, iar uh, statele membre apoi au obiective individuale de la 6% până la 8%. Cipru și Malta nu au niciun uh, angajament de reducere a emisiilor uh, în conformitate cu protocolul de la Kyoto. Mai apoi sunt angajamente stabilite la nivel intern. Este vorba despre angajamentul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% până în 2020 față de nivelul din 1990. Până acum uh, avem următoarele cifre pentru emisii. Pentru cele 27 de state membre, o reducere de 15,5% între 90 și 2010 și pentru uh, UE 15 o reducere de 10,7% între anul de referință Kyoto și 2010. Dacă analizăm pe sectoare ponderea emisiilor de gaze cu efect de seră, observăm, și raportul arată acest lucru, că energia reprezintă 31,6%, folosirea energetică 20,2%, transportul 19,7%, procesele industriale 7,3%, agricultura 9,9%, deșeurile 3%, solvenții și altele 0,2%. Raportul de progres arată foarte clar și aici uh, vă rog să vă uitați la graficul care vorbește de la sine că um, abordarea business as usual ar duce la o sporire constantă a emisiilor de gaze cu efect de seră, pe când abordarea statelor membre UE uh, 15 uh, ne arată că reușim deja să ne situăm uh, sub ținta de la Kyoto și așa cum am menționat în raport, s-a înregistrat o creștere a emisiilor în 2010-2011 ceea ce ne arată că dacă folosim în continuare măsurile existente, ar putea să ajungem la o tendință descrescătoare și cu măsuri suplimentare, această tendință de descreștere ar putea să fie consolidată. În octombrie anul trecut, Comisia a adoptat raportul anual, iar uh, Principalele idei care decurg din acestea sunt următoarele. În primul rând, Uniunea Europeană este pe calea cea bună către respectarea obiectivelor de reducere a gazelor cu efect de seră de la Kyoto, în ciuda unei creșteri a emisiilor cu 2,4% în 2010. Această creștere din 2010 urmează după o scădere cu 7% în 2009 din cauza recesiunii economice și datorită folosirii energiei regenerabile în surplus. Activitatea economică a fost principalul uh, generator de emisii, dar prin acțiunile sale Uniunea Europeană a reușit să decupleze uh, creșterea emisiilor de creșterea PIB-ului, iar uh, aceste emisii au scăzut cu 15,5% între anii 90 și 2010, 1990 și 2010, perioada în care economia a crescut cu 14%. Proiecțiile uh, recente arată uh, că perioada 2008-2012 uh, obiectivele vor fi um, atinse, politicile aplicate deja vor duce la o reducere de 10,5% a emisiilor GES față de nivelele de referință UE. Achiziționarea de credite, de emisii de la țări terțe vor duce și ele la um, o scădere suplimentară 10 uh, din uh, cele 12 state membre care uh, au aderat recent la Uniunea Europeană și care s-au angajat să, obțină, să atingă obiectivele de la Kyoto sunt pe drumul cel bun în acest sens. Deci, raportul ne dă motive să fim încrezători într-o oarecare măsură în ceea ce privește uh, atingerea obiectivului de reducere cu 8% a GES, chiar, uh, chiar și cu majorarea emisiilor de anul trecut, uh, noi suntem cu 10,7% sub nivelul de referință preve- prognozele statelor membre ne arată că emisiile vor fi cu 10,5% sub uh, nivelul de referință pe perioada de angajament uh, Kyoto, care este 2008-2012, iar uh, prognozele ne arată că reducerea generală ar putea să ajungă până la 13,4% dacă toate măsurile, uh, cum ar fi folosirea mecanismelor de la Kyoto de către guverne și uh, a puturilor de carbon, vor fi folosite cum trebuie. În ceea ce privește partajarea uh, sarcinii aferente obligațiuni, acestor obligații, 15 state membre UE uh, sunt pe calea cea bună și numai 3, Luxemburg, Italia și Austria, s-ar putea să se confrunte cu probleme în ceea ce privește atingerea acestor obiective, chiar dacă acest lucru nu uh, va submina capacitatea UE 15 de a-și atinge obiectivele Kyoto. În conformitate uh, Uh, cu uh, prognozele GES recente, uh, șase state membre, Finlanda, Suedia, Marea Britanie și altele sunt pe drumul cel bun pentru a atinge obiectivele GES la nivel intern. Iar dacă ținem cont și de mecanismul de flexibilitate Kyoto, care permite să folosim resursele nefolosite ETS, doar trei state membre Italia, Austria și Luxemburg s-ar putea să nu-și poată atinge obiectivele, dar uh, acest lucru nu va submina capacitatea UE15 de a-și atinge obiectivele uh, de la Kyoto. Trebuie să ținem cont de faptul că, uh, așa cum am spus înainte, în majoritatea noilor state membre, emisiile vor crește puțin perioada, au crescut puțin în perioada 2008-2009, dar uh, majoritatea acestor state își vor atinge, sunt prognozate să-și atingă obiectivele folosind măsurile pe care le au la dispoziție. Slovenia, de pildă, uh, își va atinge aceste obiective folosind măsurile care stau la dispoziție la ora actuală, iar Cipru și Malta nu au uh, angajamente și obiective în acest sens. Așa cum am spus la început, Uniunea Europeană uh, și-a asumat uh, și un angajament intern până în 2020, astfel fiind vârf de lance în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice și depășind obiectivele de la Kyoto. Acest, obie, acest obiectiv intern are ca scop reducerea cu 20% a GES până în 2020 față de nivel din 1990 și acest lucru se regăsește în strategia 2020 a Uniunii Europene adoptată de Consiliul European în iunie 2010. Iar uh, obiectivul de reducere a emisiilor este unul dintre cele cinci principale, cinci obiective principale. Vă ofer mai multe detalii față de 1990. Avem un echivalent de minus 14% față de 2005 avem minus 21% în sectorul ETS UE uh, față de 2005 și o reducere de 10% uh, în sectorul non-ETS, iar uh, ținta celor 27 de state membre are ca, um, ca sferă minus 20 până la plus 20%. Uh, raportul ne arată că care este situația în ceea ce privește atingerea obiectivelor la nivelul fiecărui stat membru. 11 state membre își vor respecta angajamentele cu politicile care sunt deja puse în aplicare. Încă șapte state membre vor reuși să, obțină obiect- să atingă obiectivele în momentul în care vor aplica măsuri suplimentare și celelalte 9 state membre trebuie să elaboreze noi uh, politici și măsuri pentru a-și atinge obiectivele. Deci, Ținând cont de obiectivul 2020, ne dăm seama că e nevoie de mai mult efort, mai ales în uh, construcții, transport, agricultură și deșeuri. În aceste sectoare, iar statele membre trebuie să aplice măsurile planificate întru totul pentru a atinge obiectivele de reducere a GES care este premergător reducerilor mai substanțiale care sunt uh, planificate. Mesajul acestui raport este următorul. Creșterea emisiilor de 2,4% poate fi explicată dat fiind că în multe țări s-a deșat o Uh, redresarea economică și uh, condițiile climatice sunt uh, meteorologice, sunt un alt motiv, dat fiind că încălzirea a fost sporită, încălzirea gospodăriilor a fost sporită, dar în același timp o trecere de la cărbune la gaze naturale, precum și folosirea energiilor regenerabile, au avut un impact pozitiv asupra emisiilor. Un al doilea aspect. Asistăm în continuare la o decuplare a GES și PIB în această perioadă de uh, timp, iar uh, între 2008-2009 uh, emisiile au scăzut cu 7%, iar în acest timp reducerea PIB-ului a fost mai puțin importantă. Ceea ce înseamnă că trebuie să înțelegem că trebuie să nu precupețim niciun efort pentru ca Europa să devină o societate cu emisii reduse. Aceasta este singura cale de urmat. Trebuie să integrăm inovările tehnologice, energia regenerabilă, crearea de locuri de muncă și uh, asta încercarea permanentă de a reduce emisiile pentru a putea să ne atingem obiectivele 2020 și uh, e, obiectivele energetice, precum și cele pe termen lung. Vă mulțumesc foarte mult! Și noi vă mulțumim, doamnă, pentru explicațiile detaliate privind îndeplinirea obiectivelor protocolului de la Kyoto și mai ales pentru UE15, am mai mulți colegi care doresc să intervină. În primul rând Martin Callanan și apoi domnul Coșe. Martin Callanan începe. Mulțumesc, domnule președinte. Am câteva observații pe marginea raportului Comisiei. Noi susținem acest raport în general, dar cred că uh, la baza dorințelor Uniunii Europene trebuie să stea realismul și nu retorica, să nu ne pierdem în obiectivele pe hârtie um, și să ne, să ne axăm asupra acțiunilor. Raportul demonstrează că anumite state membre au deja dificultăți în menținerea progresului inițial pentru deplinirea obiectivelor. Și, într-adevăr, criza economică a slăbit uh, voința politică a multor state membre în acest sens în mijlocul acestei crize, nu cred că putem să ne permitem să acceptăm sau să adoptăm reduceri suplimentare unilaterale uh, în defavoarea competitivității industriilor europene. E nevoie de eforturi comparabile care să fie luate și de alte națiuni industrializate din afara Uniunii Europene. Uh, sigur, uh, e nevoie de angajamente corecte și din partea economiilor în curs de dezvoltare și a celor emergente. Uh, Uh, eu cred că politica climatică pe viitor trebuie să pună accentul pe utilizarea mai eficace a resurselor naturale. Competitivitatea economică ar putea fi uh, promovată prin creșterea eficienței utilizării și autoritățile naționale ar trebui totuși să aibă o marjă de manevră pentru a-și adapta obiectivele de utilizare a energiei la specificitățile locale uh, făcând, sigur, economie. Vreau să adresez doamnei de la Comisie o întrebare care m-a deranjat de ceva vreme. Există estimări, am citit eu un studiu al Comisiei, dar nu știu dacă sunt estimări, dacă sunt reduceri ale emisiilor pentru care noi suntem într-adevăr responsabili, și anume ce parte din reducerile emisiilor de dioxid de carbon nu cumva au fost transferate în alte părți ale lumii prin faptul, prin delocalizare, de exemplu. Mulțumesc acum Yves Cochet. Oui, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Aș fi vrut uh, ca o continuare a ce a spus colegul dinainte să adresez trei întrebări comisiei. În primul rând, aș vrea să știu uh, Uh, din estimările de scădere constatate de comisie, de raportul uh, acestea, ce s-ar putea datora eventual acelui fenomen așa numit de delocalizare al uh, companiilor în afara Europei și ce se poate datora acelei, acelui fenomen numit dezindustrializarea Europei. Nu cumva acestea reprezintă factori ai reducerii emisiilor, da, dar care ar putea să aibă consecințe negative asupra mm, societății și uh, ce se poate mm, datora acestui, uh, acestor fenomene din 1990. Uh, de fapt, aceste remarci înseamnă că n-ar trebui să considerăm că sunt, co- sunt emisii europene, acele emisii gri um, pe care rezultate de, din produsele pe care le importăm noi în Uniunea Europeană, pentru că noi consumăm. Um, pentru că vorbim pe de-o parte de emisiile producției uh, din Uniunea Europeană, dar mai avem pe de parte și consumul european, e vorba de importuri, de multe produsuri care și ele duc la emisii, chiar dacă acestea nu sunt emise în Europa. Și apoi, ați mai spus, uh, de asemenea, uh, Ați menționat ETS-ul, care este un mecanism de flexibilitate al Kyoto, dar nu există cumva și um, derive de la acesta, acte de corupție, cum s-au uh, găsit câteva exemple, și anume uh, cele pe partea de comercializare a um, emisiilor de gaze cu efect de seră și apoi o, un al doilea volet al întrebării mele este unul adresat uh, prietenilor noștri, uh, oameni de știință de la GEC, care au făcut uh, un raport, primul din acesta datează de 20 de ani, uh, cel mai recent a fost acum 5 ani, mai pregătesc încă unul pentru anul 2014 și au spus că de fapt aceste emisii ale gazelor de, cu efect de seră nu sunt liniare. Uh, Um, pot să existe și efecte de declanșare retroactivă ca, uh, care duce la um, anumite um, produceri uh, um, dintr-o dată mult mai mari ale metanului, de exemplu, care duc la o creștere semnificativă. Următorul raport, așa cum am spus, uh, va veni în 2 ani, dar există și alte rapoarte ale oamenilor de știință care ar trebui să fie luate în considerare, care ne spun că dacă ținem cont doar de linearitatea acestor emisii, ne-am putea întreba, poate pot să existe și astfel de uh, emisii uh, dintr-o dată mult mai mari care pot să ducă și la topirea ghețelor și așa mai departe. Uh, mulțumesc pentru contribuții. Uh, Într-adevăr, două întrebări la care vreau și eu să spun ceva. Am discutat de mai multe ori în pachetul climatic despre aceste scurgeri de carbon și anume noi definim obiective 30%, 40%. Eh, voința e foarte mare, dar atunci când vorbim despre măsurile concrete, voința pare să cam dispară. Pentru că există temeri că uh, dacă se iau măsuri, atunci, într-adevăr, industria va recurge la delocalizare. Există la dumneavoastră, aveți uh, la dumneavoastră analize, um, studii care să ne arate care au fost uh, consecințele crizei economice în acest domeniu și dacă într-adevăr se poate vedea un trend, o tendință a marilor companii multinaționale de a nu mai investi în Europa, ci altundeva din cauza măsurilor de mediu. Deci aveți astfel de cifre, astfel de studii, um, pentru că una dintre întrebările cheie, una dintre problemele cheie este ce se va întâmpla când trebuie să luăm măsuri de mediu, este ce se va întâmpla cu locurile de muncă, cu creșterea economică. Pentru că Uh, sigur, pentru uh, mediul uh, înconjurător e exact același lucru dacă emisiile sunt uh, emise în Europa sau în Asia sau altundeva. Până la urmă, cu toții suntem în aceeași situație. Deci dau din nou uh, cuvântul reprezentantei Comisiei. Thanks a lot. Uh, I think that... Mulțumesc. Cred că una dintre aceste întrebări pot fi uh, grupate. Am înțeles că este această temere recurentă cu privire la activitățile de raportare referitoare la tendințele pe care le-am putut vedea în sectorul industrial anume faptul că acum, aflându-ne în uh, dificult, într-o situație dificilă, economică dificilă, am putea să ne temem, să luăm măsuri de mediu pentru a nu pierde din competitivitate și, pe de altă parte, faptul că reducerile la nivel uh, european ar putea, de fapt, să uh, invite companiile să intre în jocul delocalizării, dezindustrializării Europei. Și subiectul nostru de astăzi, și anume măsurătorile reducerilor de gaze emise, de emisii de gaze cu efect de seră în Uniunea Europeană, um, care rezultate de fapt să fie falsificate uh, sau um, um, neutralizate de aceste efecte secundare. Ce pot să vă spun este că acest raport utilizează datele colectate de statele membre care sunt văzute dintr-o perspectivă politică și statistică. Uh, perspectiva statistică ne-a dus la cifrele pe care vi le-am prezentat. Perspectiva politică, dată fiind abordarea Comisiei din martie anul trecut, când pe 9 martie a adoptat foaia de parcurs 2050, în care Comisia a spus foarte clar că fie că dacă luăm acțiune la nivel global, vom reuși să ajungem la această reducere a încălzirii cu 2 grade până în 2050 și că capacitatea europeană este limitată la 14% din uh, nivelul uh, global. La nivel statistic, raportul nostru spune ce se întâmplă în Uniunea Europeană, așa cum stau lucrurile astăzi, uh, și nu ia pe deplin în considerare dinamica evoluțiilor um, industriale, deciziile companiilor de a își delocaliza activitatea, într-adevăr, ar fi Uh, ar trebui să analizăm dacă, într-adevăr, uh, obligația de reducere a emisiilor este factorul principal pentru delocalizare. În orice caz, Comisia se angajează să clarifice faptul că nu avem nicio posibilitate să ajungem la obiectivul global, reducerea încălzirii cu 2%, dacă nu globalizăm această abordare. Uh, în momentul de față, atât pot să vă spun. Mi-am notat și un al doilea punct legat de bazele de producție. E oarecum același context. Da, într-adevăr, abordarea noastră este una care se bazează pe producție. Asta facem acum. Lansăm un proces de reflexie pe, marea, pe marginea unei abordări a consumului, dar e mult mai dificil așa, pentru că noi, Comisia, nu suntem singurii care consideră că aceste chestiuni sunt dificile, um, pentru că ele se leagă, deci consumul este o chestiune, dar de consum se leagă și foarte multe alte lucruri care ar trebui analizate. Um, sunt mari think tank-uri care încearcă să facă această analiză și care uh, se lovesc de aceleași obstacole uh, Uh, atunci când încearcă, de exemplu, să aibă o abordare bazată pe lanțul de uh, aprovizionare. În orice caz, e un exercițiu foarte dificil. Uh, comisia a reflectat pe marginea acestuia, dar nu suntem um, pregătiți să lansăm astfel de uh, studii. Uh, Ați menționat de asemenea pașii uh, viitori, um, rapoartele uh, existente și pașii pe care îi face Comisia. Uh, comisia dorește să-și bazeze activitatea pe uh, rezultatele științifice la nivel european și internațional. Deci orice noi documente din partea lumii științifice sunt luate în considerare. Evoluția uh, reducerilor emisiilor, uh, uh e bine, nu o privim într-un mod retoric, așa cum ne-ați uh, uh așa cum ne-ați acuzat în întrebarea dumneavoastră, nu avem abordare pragmatică. Uh, noi ne uităm la cifre și atunci când graficele noastre arată, arată uh, o linie uh, mai clară, um, um, aceasta se bazează pe cifre conform, conform cu ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Ați atras atenția și asupra faptului că ar putea să existe și corupție pe piață. Ce pot să vă spun este că Comisia a făcut toate eforturile necesare pentru a se asigura că există transparență pe piață și că, în același timp, ne-am luat toate precauțiile necesare pentru ca, în momentul în care ceva iese de sub control, să fie imediat uh, Uh, problema să fie imediat uh, monitorizată și remediată. Voința Comisiei este de a asigura un maxim de eficiență, de transparență și de loialitate în tranzacțiile cu certificate de emisii în cadrul uh, sistemului european de comercializare a certificatelor de emisii. Mulțumesc! Președintele, vă mulțumim, doamnă Cristi, pentru răspunsul detaliat și pentru prezentarea detaliată. Cred că e foarte bine că am discutat acest subiect, pentru că ne vom mai întâlni cu el și întrebările colegilor uh, cu privire la scurgerile de carbon uh, necesită o analiză mai detaliată pentru că uh, Uh, votul colegilor pentru sau împotriva elementelor legislative viitoare depind foarte mult, uh, depinde foarte mult de aceste temeri legate de efectele economice ale măsurilor pe care vrem să le adoptăm și sperăm că vom reuși să avem datele necesare pentru a putea face o politică de mediu um, eficientă pentru a putea, într-adevăr, arăta, pentru a putea vedea o decuplare completă a emisiilor de creșterea PIB-ului. Uh, cu aceasta încheiem deocamdată reuniunea noastră și vă rog să fiți punctuali la ora 3 astăzi după amiază pentru că începem votul. Vă rog să vă aduceți cartelele de vot și până atunci vă doresc o pauză de prânz plăcută.